point four is our monetary dialogue with mario draghi president of the Euro La punctul patru avem uh, um, dialogul monetar cu Mario Draghi, o prezentare din partea domnului Draghi, urmată de uh, un interval de întrebări și răspunsuri de 5 minute. Dacă stați 5 minute pe întrebare, nu o să primiți niciun răspuns. Dacă aveți o întrebare de un minut, atunci puteți primi și răspunsul. Haideți să încercăm să respectăm acest format. Mulțumesc. Mario, bine ai revenit și acum ai cuvântul. Thank you. Thank you, Sharon. Madam Chair. Mulțumesc, Sharon, doamnă președintă stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Monetare și Economice, este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră într-un moment așa de important. Următoarele zile și săptămâni, până la finele mandatului actual, ne, vom, ne vor demonstra dacă zona euro poate să mai facă un pas înainte către Uniunea Bancară. Sunt de părere că instituția dumneavoastră poate să joace un rol esențial, constructiv, pentru a garanta că acest pas aduce cu sine o dimensiune cu adevărat europeană. Este pentru ultima dată când vom discuta în detaliu chestiuni care țin de mecanismul unic de supraveghere. Până la numirea de către Consiliu, Daniel Nui va deveni președintele, după numirea, va deveni președintele Consiliului de Supraveghere din 1 ianuarie 2014. Va deveni principalul dumneavoastră interlocutor pe chestiuni care țin de mecanismul unic de supraveghere. Astăzi voi trece în revistă evoluțiile din zona euro în ceea ce privește chestiunile monetare și economice, după care voi explica în detaliu deciziile politice privind aspectele monetare și voi prezenta evoluțiile care țin de pregătirea mecanismului. De la ultima noastră întâlnire din septembrie, Informațiile pe care le-am primit au confirmat valoarea BCE și anume că presiunile la nivelul prețurilor au rămas limitate și vor rămâne limitate pe termen mediu. Redresarea economică în zona euro este fragilă. PIB-ul a crescut în ultimele două trimestre, din iulie până în septembrie, cu 0,1% de la un trimestru la altul, după 0,3% în cel de-al doilea trimestru al acestui an. Evoluția la nivelul indicatorilor uh, până în noiembrie au arătat o rată de creștere modestă în ultimul trimestru al anului. În același timp, șomajul rămâne ridicat Există ajustări bugetare în sectoarele financiare și nefinanciare care continuă să aibă impact asupra activității economice. Dacă e să privim în perspectivă, ne așteptăm ca redresarea să continue într-un ritm lent, lucru care se datorează în special îmbunătățirii la nivelul cererii interne sprijinită de politica noastră monetară. Activitatea în zona euro ar trebui să beneficieze de consolidarea treptată a cererii de export. Mai mult, îmbunătățirea la nivelul condițiilor pieței financiare și reducerea incertitudinii pare să se reflecte treptat și în economia reală și progresul înregistrat în ceea ce privește consolidarea fiscală a consolidat încrederea piețelor în rezistența zonei euro. Acest lucru trebuie să aibă un impact pozitiv asupra redresării economice. Cu toate acestea, Restul perspectivelor rămân deocamdată negative și au legătură cu uh, evoluțiile incerte în ceea ce privește economia globală și condițiile de pe piețele financiare. Prețuri mari la mărfuri, cerere internă mai puțin uh, puternică decât se aștepta și reforme structurale insuficiente în țările din zona euro reprezintă factori negativi asupra condițiilor economice. Inflația anuală a crescut în noiembrie la 0,9%, conform estimărilor flash Eurostat, în urma unui, unei descreșteri neașteptate în octombrie la 0,7%. Presiunile prețurilor de bază în zona euro vor rămâne limitate pe termen mediu, s-ar putea să ne confruntăm cu o perioadă prelungită de inflație scăzută, urmată de o uh, tendință crescătoare treptată către ratele inflației sub, dar foarte aproape de 2%, puțin mai încolo. Lucrul acesta reflectă ritmul lent al redresării și faptul că inflația și așteptările cu privire la inflație pe termen mediu și lung continue să aibă legătură cu stabilitatea prețurilor. Dinamicile monetare și de creditare rămân și ele limitate Rata anuală de creștere a creditelor către sectorul privat s-a stabilizat, însă asta la un nivel negativ. Dinamica scăzută a creditelor reflectă în primul rând situația actuală a ciclului de afaceri, riscurile de credit și ajustările continue ale bilanțurilor financiare și nefinanciare din aceste sectoare. Pe baza acestei evaluări referitoare la situația economică actuală, dați-mi voie să vă explic acum în detaliu care sunt deciziile de politici monetare pe care le-am luat de curând. În iulie anul acesta am introdus patru orientări pentru a clarifica direcția urmată de politica noastră monetară având în vedere mediul acesta nesigur în care acționăm. Am spus că rata dobânzii cheie va rămâne la nivelul actual sau chiar scăzut pe termen lung. Asta depinde, sigur, de rezultatul global limitat pentru inflație, care se extinde pe termen mediu, cum se și întâmplă în momentul de față, tocmai v-am și explicat acest lucru. În concordanță cu aceste orientări ale noastre, în noiembrie am hotărât să scădem rata dobânzii cheie BCE și mai mult. Rata dobânzii privind Principalele operațiuni de refinanțare a fost scăzută cu 25 de puncte la 0,25% și uh, rata la facilitatea marginală de creditare cu 25 de puncte la 0,75%. Rata în ceea ce privește facilitatea de depozitare a rămas neschimbată, 0%. Orientările noastre sunt în continuare valabile și continuăm să așteptăm rate cheie ale dobânzii BCE la nivelul actual sau chiar la nivel mai scăzut și asta pe termen destul de lung. Politica monetară va reflecta situația de pe piață atâta vreme cât acest lucru este necesar. Ajustarea ratei dobânzii nu este întotdeauna suficientă pentru menținerea stabilității la nivelul prețurilor. Și când vorbesc despre stabilitatea prețurilor, mă refer la stabilitate în ambele direcții. În această situație de griză, reducerea radei dobânzii s-a transmis mai lent și um, neconstant în zonele euro datorită fragmentării piețelor financiare. Pentru a aborda această problemă, am adoptat în ultimii ani o serie de măsuri non-standard pentru a putea garanta o transmitere mai eficientă a reducerilor ratei dobânzii de la nivelul BCE, astfel încât politica monetară să aibă impact asupra companiilor și persoanelor individuale din zona euro. Acesta a fost obiectivul hotărârilor pe care le-am luat în noiembrie de a continua toate operațiunile de refinanțare dat fiind că avem uh, alocarea totală a acestor proceduri de licitație până în iulie 2015, lucru care va ajuta la liniștirea băncilor care deocamdată ezită să ofere credite persoanelor individuale și companiilor. Acum doi ani am oferit sprijin de finanțare pentru băncile din zona euro prin două operațiuni de refinanțare pe termen lung cu o scadență la trei ani fiecare. Situația financiară a băncilor s-a îmbunătățit foarte mult între timp și anul acesta băncile au ales să ramburseze cam 40% din suma rămasă inițial de plată. Lichiditatea în exces pe piețele financiare uh, este în scădere. Monitorizăm impactul potențial al acestor evoluții în ceea ce privește politica noastră monetară și suntem gata să avem uh, să folosim toate instrumentele care ne stau la dispoziție. Ca de regulă, ca de fiecare dată, e nevoie de timp până când efectele politicilor noastre se fac simțite la nivelul pieței și economiei. Deciziile din noiembrie privind rata dobânzilor și aceste orientări, precum și prelungirea alocării totale pe toate operațiunile de refinanțare, încep să-și facă acum simțit impactul asupra economiei. Piețele financiare au, um, și-au asumat angajamentele noastre în ceea ce privește continuarea activității pe termen mediu. Termenele, ratele dobânzii și randamentul pentru obligațiuni a scăzut. Pe de altă parte, suntem conștienți de riscul de scădere pe care îl prezintă o perioadă prelungită de inflație scăzută. Consiliul de conducere al băncii, în conformitate cu orientările sale, este gata să acționeze dacă se va dovedi necesar, așa cum am și spus la ultima conferință de presă. Mai mult, în momentul de față, nu există semne de risc de dezechilibre financiare datorită acestui mediu în care dobânda rămâne scăzută tendința este una limitată în ceea ce privește evoluția monetară și a creditelor în zona euro. Cu toate acestea, dacă ar fi să analizăm consolidarea acestor dezechilibre, acesta ar fi domeniul în care autoritățile macroprudențiale ar trebui să intervină cu instrumente specifice pieței. Riscul local trebuie să fie rezolvat cu instrumente cu acțiune locală și de aceea autoritățile de supraveghere, inclusiv mecanismul unic, uh, au acum instrumentele macroprudențiale necesare. Sunt sigur că acestea vor fi folosite dacă este nevoie. Dați-mi voie acum să vă ofer câteva informații cu privire la evoluțiile care stau la baza mecanismului acesta de supraveghere unică, mecanism care este acum în curs de dezvoltare. Pregătirile noastre interne urmăresc să garanteze că Banca Centrală va fi gata să-și asume responsabilitățile de supraveghere în noiembrie 2014. Ne vom asigura că mandatul privind politica monetară axată pe stabilitatea prețurilor nu va avea de suferit de pe urma deciziilor care țin de supravegherea bancară. Normele interne sunt acum create pentru a asigura separarea între politica monetară și funcțiile de supraveghere. Unitățile implicate în procesul decizional vor fi clar delimitate. Instaurăm în momentul de față o structură organizațională prin care fluxul de informații între cele două funcții va fi limitat și va uh, fi transmis doar atunci când este absolut necesar. Însă vom evita uh, dublarea, duplicarea structurilor care nu sunt implicate în procesul decizional pentru a face economii la nivelul costurilor, lucru pe care sunt sigur îl veți aprecia. În ceea ce privește recrutarea de personal, vă pot spune că procesul pentru pozițiile de conducere medii și superioare este în curs de dezvoltare. În uh, scurt timp vom avea și alte inițiative de recrutare. Un element important al activităților pregătitoare este evaluarea extinsă, care include și o evaluare a riscului de supraveghere, o revizuire a calității activelor și un test de rezistență efectuat împreună cu Autoritatea Bancară Europeană. Acest exercițiu va crește transparența, consolidând calitatea informațiilor disponibile. De asemenea, va facilita redresarea sectorului, identificând acțiunile corective care trebuie întreprinse și va consolida încrederea, garantând tuturor celor implicați că băncile uh, au o situație bună și sunt rezistente va fi încheiat înainte ca BCE-ul să-și asume responsabilitățile de supraveghere. BCE a avut o serie de întâlniri la Frankfurt în noiembrie, la care au participat băncile care vor trece prin această evaluare extinsă. Întâlnirile s-au bucurat de apreciere și au oferit o ocazie extrem de utilă de a avea un prim schimb de opinii pentru a primi feedback cu privire la comunicarea noastră și pentru a răspunde la întrebări. De asemenea, am explicat că salutăm orice acțiune rapidă din partea băncilor, începând chiar de pe acum, pentru a-și consolida bilanțurile, inclusiv reținerea uh, profitului și chestiuni care țin de capital propriu. Există și alte elemente ale evaluării băncilor. Procesul pentru selectarea portofoliului de active care trebuie să fie revizuite în procesul de revizuire a calității activelor a început în noiembrie printr-o colectare de date specifice. Vom anunța parametrii cheie ai exercițiului de test de rezistență împreună cu EBA către începutul anului viitor. În acest context, dați-mi voie să vă explic încă o dată tratamentul pe care îl dăm obligațiunilor suverane. Revizuirea calității activelor este un exercițiu de evaluare în care vom aplica cadrul de reglementare în vigoare în prezent. Nu este uh, intenția noastră să schimbăm acest cadru. Aceasta este o discuție globală și Comisia de la Basel este uh, cadrul în care acest lucru trebuie să se întâmple. Acestea fiind spuse, desigur, vom uh, pune accentul pe o parte, pe o gamă largă de active pentru a face testul de rezistență, printre care și obligațiunile suverane. Pentru a asigura o evaluare extinsă Trebuie să clarificăm care sunt uh, aceste puncte și puncte de verificare. Ordinea ierarhică trebuie să fie sursele private, apoi punctele naționale și instrumentele europene ca soluție de ultim resort. În ceea ce privește activitatea de reglementare, înțeleg că ați ajuns la un acord cu Consiliul în ceea ce privește directiva privind uh, rezoluțiile, rezoluția bancară. Dați-mi voie să salut acest acord, dat fiindcă este un pas foarte important către finalizarea Uniunii Bancare. Însă, dacă dorim ca Uniunea Bancară să fie o, un exercițiu credibil, trebuie să mai facem un lucru. Mecanismul are nevoie de un mecanism de rezoluție unic, ca și omologii săi. Responsabilitățile de supraveghere și rezoluție trebuie să fie aliniate la nivel european. De aceea aș vrea să vă rog și pe dumneavoastră și Consiliul să creați cât de repede mecanismul unic de rezoluție. Acesta are trei elemente esențiale. Un sistem unic, o autoritate unică și un fond unic. Nu trebuie să creăm un mecanism unic de rezoluție uh, care să uh, fie unic doar cu titlu. În acest sens, mă preocupă faptul că procesul decizional ar putea să devină extrem de complex și aranjamentele financiare s-ar putea să nu mai fie adecvate. Vreau să am încredere că Parlamentul împreună cu Consiliul vor reuși să creeze o uniune bancară cu adevărat funcțională. Vă mulțumesc pentru atenție și acum aștept întrebările dumneavoastră. Thank you. Thank you very much. I, I... Mulțumim foarte mult. Suntem uh, cu toții de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește mecanismul unic de rezoluție și nu numai. Acum trecem la întrebări. Prima întrebare din partea PP-ului, domnul Pablo Zalba. Pablo, ești primul pe lista mea? Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știam că sunt primul. Aș avea, de fapt, două întrebări de pus. Se referă la două chestiuni diferite, însă oarecum uh, asociate. În ceea ce privește IMM-urile, sunteți mulțumit de impactul pe care îl vor avea sau l-a avut aceste măsuri atunci când e vorba de accesul la credite pentru aceste IMM-uri. În fiecare lună vedem cum în anumite state membre IMM-urile se descurcă cu tot mai, tot mai greu atunci când e vorba de obține credite. În presă citim că ar fi trebuit să existe o dezbatere uh, în banca noastră privim măsurile non-convenționale care ar permite o simplificare a accesului la credite pentru aceste categorii de firme. O chestiune similară cu cea pusă pe picioare de Banca Angliei. Aveți o astfel de discuție la nivelul Băncii Centrale Europene? Și o altă întrebare privind mecanismul unic de rezoluție. Acesta trebuie să fie puternic și credibil. Din asta deduc că acordul adoptat săptămâna trecută la Consiliu nu este suficient de puternic și nu este suficient de credibil. Dacă așa stau lucrurile, considerați atunci că există o suficientă marjă de manevră la Ecofinul din această săptămână. Se va putea îmbunătăți acordul. La ce vă așteptați? Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Întrebare referitor la IMM-uri. E o întrebare care, iată, ne bântuie de mai bine de un an. Dați-mi voie să vă spun că cu cele două operațiuni LTRO lansate cu doi ani în urmă, am eliminat principalele incertitudini și principalele riscuri pentru sistemul bancar și pentru economie, cel puțin așa cum erau la momentul respectiv nu am uitat, sigur că a fost a venit un val mare de obligațiuni anunțe la scadență în primul trimestru al acelui an, undeva la 230 de miliarde în obligațiuni bancare și încă 200 de miliarde și ceva de obligațiuni normale care ajungeau la scadență în momentul respectiv. Și am rezolvat această problemă. Procesul de direcționare a acestor fonduri către economie a fost unul lent, într-adevăr. Și întrebarea e de ce nu operăm în modul în care operează alte țări, cu mecanisme de împrumut finanțate de noi. Acest tip de finanțare are trei caracteristici. Garanții largi, contrapartide considerabile și termen de lichiditate. Aceste trei cei trei trăsături au fost prezente în LTRO-ul original. Inițial le-am spus IMM-urilor că pot folosi împrumuturile către clienți ca garanție pentru împrumuturile contractate de la Banca Centrală Europeană. Deci, într-un fel, am relaționat finanțarea de recursuri la garanții. Putem face mai mult. Sigur, e un lucru pe care nu trebuie să-l scăpăm din vedere și la care ne gândim, însă trebuie să fim conștienți de complicațiile de ordin operațional care apar în momentul în care pui în aplicare un astfel de mecanism în 17, curând 18 state diferite. E mult mai ușor să faci la nivelul unei singure țări. Sigur, prin urmare, vrem ca acești bani să ajungă în economia reală și nu se împotmolesc undeva în bănci, sunt bănci care cumpără cu acești bani obligațiuni și altceva nimic. <clears throat> Însă n-aș vrea să scăpăm din vedere faptul că acest mecanism e complicat, dar nu o să îl uităm, evident, și nu o să-l scăpăm din vedere. Apoi, la a doua chestiune, mă întrebați ce mă aștept de la discuțiile ce urmează. Cred că acest mecanism are nevoie de un întreg sistem complementar. Trebuie să mergem mai departe cu punerea pe picioare a Uniunii Bancare. Și apoi, dacă vorbim și la percepție, de, de percepția piețelor, e esențial să avem un mecanism bun pe marginea mecanismului unic de rezoluție, să-l avem până la următorul ECOFIN. Acum, din partea socialiștilor și democraților, domnul Elisa Ferreira. Mulțumesc foarte mult că ați venit aici. Am să vorbesc în limba engleză, să simplific lucrurile puțin. Vă mulțumesc că ați venit aici și vă mulțumesc pentru cele făcute până acum în apărarea monedei euro și a zonei euro. Am trei întrebări foarte scurte. Prima, mecanismul unic de rezoluție. Eu sunt raportoare, sunt de acord cu ce a spus până acum, însă vreau să-mi spuneți dumneavoastră dacă ne puteți garanta că mecanismul unic de supervizare nu va presupune o abordare pe două niveluri a băncilor. Pentru că dacă avem o abordare pe două niveluri, în două direcții, în mecanismul unic de supervizare, nu o să avem un mecanism unic Poi pe marginea DSM-ului, când am discutat mecanismul unic de supervizare, s-a spus că acesta va duce la recapitalizarea directă a băncilor. Asta nu s-a întâmplat pentru că sistemul încă se bazează pe o garanție de la statul membru care subminează obiectivul de a separa datoria suverană de datoria bancară. Nu s-a realizat acest lucru, nu s-a realizat atunci când ați încercat să stimulați economia prin bănci. Aceasta presupune probabil o nouă abordare, însă întrebarea mea este ce facem cu această piață digitală unică. E nevoie acum de cerere, de investiții și de cerere. Însă aici nu sunt de acord cu rolul BC-ului ca membru a Troica. Troica a promovat politicile pro-austeritate. Țările care au aplicat rețeaua, eh, rețeta Troica îi sunt în ultima etapă. Ce lecții s-au învățat din exemplul acestora și din participarea noastră în Troică în materie de programe de tranziție și ce condiționalitate este implicată în aceste programe de tranziție, dacă e cazul. Thank you. On the first question, no, there is no two-tier system. La prima întrebare, nu lucrăm pe două niveluri separate. Toate băncile sunt supuse la același gen de supervizare din partea Băncii Centrale și din partea mecanismului de supervizare. Diferența între ele, între băncile de pe listă și băncile care nu sunt pe listă, este modul de punere în aplicare. E vorba de o diferențiere în gradul de centralizare și de raportare directă la centru. În principiu, însă, sistemul se va aplica pentru a garanta echitate completă pentru toate băncile din zona euro. Punerea la plecare pentru băncile mai mici va presupune o prezență mai mare, mai pregnantă a autorităților naționale, dar asta în conformitate cu un cadru de reglementare centralizat. Nu e vorba de o abordare pe două niveluri. În ceea ce privește <clears throat> mecanismului de rezoluție, se spune în decizia anterioară că odată avem sursă privată de finanțare, avem surse naționale, dacă acestea nu sunt suficiente, se recurge la instrumentele zonei euro. Aceasta este procedura. Însă instrumentele europene se folosesc doar dacă e cazul. Mecanismul de asistență asigură împrumuturi pentru recapitalizarea instituțiilor, dar împrumut acordat statului membru, așa cum s-a făcut în cazul Spaniei. Apoi, recapitalizarea directă 60 de miliarde, se poate folosi și acest instrument dacă se adoptă în conformitate cu procedurile naționale, în conformitate cu acordul Eurogrupului din iunie 2013. Acestea au fost concluziile Ecofinului din 15 noiembrie 2013. A treia chestiune, autoritatea, autoritatea fiscală. Să nu uităm care a fost situația atunci când au fost concepute primele programe. Au multe incertitudini, incertitudini dramatice, obligațiuni care erau cu sute de puncte peste nivelul actual, care strangulau economia. Putem spune că recesiunea adevărată a început atunci, deci programele s-au conturat atunci, în contextul respectiv. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Portugalia cu câteva luni în urmă, programul plutea în incertitudine din cauza anumitor verdicte date în justiție și imediat piața a reacționat în mod absolut dramatic, a penalizat obligațiunile de stat portugheze. Deci să spunem că programele troicăi nu au fost bine concepute e probabil incorrect. Întrebarea reală e ce facem acum. Primul lucru pe care l-a spus Banca Centrală Europeană a fost nu eliminați ce s-a făcut până acum nu puneți în pericol progresul realizat până acum. În al doilea rând, adaptați consolidarea fiscală pentru a favoriza creșterea. Deci, consolidare fiscală bazată pe cheltuieli mai mari de la buget pentru infrastructură în, în contextul unor taxe scăzute. Și în al treilea rând, reforme structurale, pentru că numai acestea pot genera creștere în mod durabil. Am învățat o lecție, după cum am spus-o de multe ori. Nu există cerere durabilă dacă nu facem decât să generăm datorie. <clears throat> Nu se poate genera valoare prin acumularea de datorie. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru ALDE, domnul Wolf Klintz. Doamnă președintă, și eu aș dori să revin asupra situației din anumite țări care încă au probleme. Noi ați vorbit pe șleau despre nevoia de a pune în aplicare o serie de reforme și schimbări structurale în țări ca Italia și Franța. Însă până acum nu s-au făcut foarte multe. Deci mă întreb, dumneavoastră sau comisia aveți oare suficientă influență pentru a sili aceste țări să ia măsuri? Singura țară, singura forță care le silește să ia măsuri e piața. Am văzut ce s-a întâmplat cu Berlusconi. Ratele au crescut rapid și domnul Berlusconi a luat măsuri. Serios? Întreabă domnul Draghi. Da, trei zile după care a revocat măsurile respective da. și în ultima instanță a trebuit să plece. Bine, dar întrebarea mea e următoarea. Politica BCE, și anume aceea de a oferi bani ieftin băncilor, bani folosiți în Italia și în alte țări pentru achiziționarea de obligațiuni. Nu e o politică contraproductivă. Dacă nu s-ar fi făcut asta, forțele pieței probabil ar fi exercitat presiune asupra guvernelor respective, silindu-le să ia măsuri până acum. Asta e prima întrebare. A doua întrebare. Unul dintre directorii dumneavoastră, domnul Rasmussen, a anunțat că pleacă eu nu țin de grupul politic al domniei sale, însă îmi displace acest lucru, pentru că aveam impresia că dânsul este un membru extrem de competent al echipei noastre și tot așa văzând lucrurile din afară, impresia era că se înțelege bine cu dumneavoastră, poate chiar foarte bine. Întrebarea mea atunci e următoarea, fără a specula care ar fi motivele, dar plecarea acestuia va avea vreun impact va duce la o reorganizare a atribuțiilor la nivelul Consiliului noastră director. Prietenul meu aici, din partea mea stângă, va spune că un avantaj ar fi că probabil o să puteți include o femeie în Consiliul Director, mulțumind și Parlamentul din acest punct de vedere. și ultima chestiune. Domnul Asmussen și-a pus problema dacă BCE-ul va trebui să publice procese verbale de ședință sau nu. Discuția s-a aprins după această propunere. Întrebarea e, va fi vreo schimbare în materie de procese verbale? Mulțumesc, spune domnul Draghi. La prima întrebare. dacă politicile noastre au scăzut, practic, stimulentele care ar fi pus presiune asupra guvernelor să facă reforme. Vă dați seama că ne-am pus și noi această întrebare și nu doar o dată. Însă, oarecum, problema e contrafactuală. De ce spun asta? Când am introdus acele măsuri, exista un risc de renominalizare a monedei. Era, moneda euro era pusă în primejdie. Deci ce am făcut atunci era menit a îndepărta această primejdie și am avut succes. În al doilea rând, dacă examinăm îndeaproape relația dintre nivelul dobânzilor de pe piață și stimulentele, care duc la reforme, trebuie să avem o abordare nuanțată. Credeți că o țară o să schimbe legislația electorală pentru că rata dobânzii este mult mai mare decât în mod normal? Sau credeți că o țară o să-și schimbe sistemul de învățământ sau aparatul judiciar pentru că rata dobânzilor e ridicată? E, nu e plauzibil. Ce ar putea schimba sunt anumite lucruri, într-adevăr, care se leagă direct de procesul bugetar. De exemplu, se spune că strângerea pungii ar putea fi o consecință, dar credeți că o să-și schimbe, de exemplu, legislația muncii din cauza ratei dobânzilor? Nu cred. Însă, sigur, nu scăpăm din vedere această dimensiune. Categoric, ținta noastră principală este efectuarea de reforme structurale în statele membre. Însă, la momentul respectiv, am considerat că incertitudinile generale <clears throat> și dramatice care se manifestau în zona euro sunt motivul principal. Însă de atunci situația s-a schimbat și acum examinăm îndeaproape țările care încă au probleme. Însă, după cum am spus, nu există creștere fără astfel de reforme. Și sigur, 100 de puncte de bază mai puțin la rata de schimb nu o să ducă la creștere dacă nu se fac reforme structurale. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Acum, plecarea lui Iorg Asmussen e o pierdere uriașă pentru Consiliul nostru director și pentru mine personal ne-am înțeles foarte, foarte bine, nu doar foarte bine, cum spuneați dumneavoastră, dar un colaborator apropiat, ne cunoaștem, iată, de 15-20 de ani. Contribuția sa la activitatea Consiliului Director a fost neprețuită. Îi urăm, sigur, toate cele bune mai departe, însă o să ne lipsească și ne va lipsi foarte mult. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun acum este că o să îi se desemneze un succesor cât de curând posibil. E nevoie de o reacție foarte rapidă din partea Consiliului și din partea Parlamentului European. Pentru că trebuie să avem un Consiliu Director complet Asta într-un moment în care volumul de activitate e uriaș la nivelul activităților sale și pregătirea pentru mecanismul unic de supraveghere și așa mai departe, celelalte instrumente și tot așa. Nu ne putem permite să operăm fără un membru. Iorg a fost unul dintre cei care a introdus această chestiune a proceselor verbale <clears throat> unii dintre noi din Consiliul Director considerăm că e o chestiune importantă, însă nu e o chestiune delicată în același timp. Vrem să existe o evidență a discuțiilor noastre, însă problemele sunt mai complexe. Pe de o parte, <clears throat> dorința de a fi și mai transparenți, cred că suntem și acum foarte transparenți dacă ne comparăm cu alte bănci centrale, dar am putea fi și mai transparenți, uh, însă în același timp trebuie să asigurăm independența națională a membrilor Consiliului Director. Nu vrem ca aceștia să ajungă să voteze în favoarea intereselor proprii ale națiunii respective și să scape din vedere interesul general al zonei euro. Președinta, uh, mulțumesc foarte mult, iată că am depășit puțin timpii. O să vă rog să aveți mai multă grijă din partea ECR, Peter Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, două întrebări pe care doresc să le adresez domnului Draghi. În primul rând, toată lumea este de părere că datoriile sunt necesare și că uh, reducerea acestora este absolut necesară. Sigur că apare pericolul deflației și mă întreb care este instrumentul pe care ar dori să-l folosească BCE-ul dacă s-ar constata în continuare în zona euro tendințe deflaționiste. Rata dobânzilor la BCE este aproape de zero și pornesc de la premiza că BCE-ul va folosi un instrument neconvențional într-o asemenea situație, de exemplu cumpărarea de obligațiuni. Și acum întrebarea este din de la ce uh, țări ale zonei euro va mai cumpăra obligațiuni uh, BCE-ul. Spiegelul, publicația Spiegel, a publicat uh, un articol recent cu privire la evaluarea obligațiunilor cu cupon zero în Italia din partea BCE-ului. Evaluarea cea mai mare s-a făcut pornind de la o apreciere a unui creditor, uh, DBRS se numește acesta, ceea ce este foarte ciudat. Cum se poate să se ofere un rating A pentru acest tip de obligațiuni, în timp ce alții au spus că uh, lucrurile nu funcționează deloc? Reporterii Spiegel au uh, cerceta lucrurile mai departe. Cei de la DBRS nu au mai vrut să răspundă însă la întrebări. La început au participat și au răspuns la întrebările reporterilor. Însă, mă întreb dacă BCE-ul a intervenit aici și de ce a intervenit dacă a făcut-o. De ce s-a interzis ca jurnaliștii să adune mai multe informații pe această temă, pe de altă parte? Vă rog să-mi permiteți să clarific uh, câteva aspecte cu privire la cea de-a doua întrebare. Nu a existat niciun fel de aplicație din partea altui caz. Nu s-a folosit o altă măsură pentru Italia sau alte țări. Acestea sunt regulile BCE și cu asta basta. În ceea ce privește primul punct la care v-ați referit, și anume deflația, noi nu observăm uh, deflație în sensul în care se poate observa o scădere a prețurilor uh, autoimplicată, respectiv oamenii își uh, amână cheltuielile sperând că prețurile vor scădea și ele o vor face. Nu, nu observăm o astfel de tendință, nu observăm o scădere a prețurilor la mărfuri în general în uh, țările europene. Nu observăm o situație asemănătoare cu cea din Japonia. Și cea mai mare uh, diferență este, și ne-am întrebat dacă ne aflăm în această situație ca Japonia, și am uh, analizat diferențele. Iar diferențele sunt esențiale, pentru că inflația și așteptările inflaționiste pe termen mediu și lung, în cazul nostru, nu uh, se găseau uh, în situația celor din Japonia de la începutul 90-2000. În al doilea rând, stimulentul monetar este ceva mai puternic în cazul nostru, mai puternic decât a fost în Japonia în perioada respectivă. Și cel de-al treilea motiv, situația băncilor și a sectorului privat din Japonia la sfârșitul uh, bulei imobiliare din 1980-1990 era mult mai gravă decât uh, este ea în prezent în Europa. Și cel de-al patrulea motiv, și un motiv extrem de important, este faptul că vom face stresul de test al uh, băncilor noastre într-un moment foarte timpuriu. De asemenea, revizuirea calității activelor. Și vom face asta foarte repede, ceea ce în Japonia nu s-a întâmplat. Politica monetară, pentru a influența prețurile, pentru a se vedea un rezultat, trebuie să fie transmisă. Și există un interval de timp. Eu întotdeauna spun că durează puțin până când politica monetară ajunge să fie transpusă în uh, economia reală. Sigur că uh, a început această transpunere, însă întotdeauna ea depinde de sănătatea sistemului bancar. Cu cât sistemul bancar este mai sănătos, cu atât această transpunere va avea loc mai rapid. Și aceasta este o comparație cu Japonia a perioadei respective. De aceea, AQR-ul nostru va uh, accelera transpunerea și viteza de transpunere din politica monetară către economia reală. În plus, consider că avem multe instrumente pentru a face față deflației. Nu cred că putem identifica un astfel de risc acum, însă suntem foarte conștienți că inflația la un nivel scăzut, mai scăzut de 2% pentru o perioadă prelungită de timp, include uh, riscuri uh, importante. Suntem conștienți de acest lucru și suntem pregătiți să acționăm pe frontul respectiv. Președinta, mulțumesc și acum din partea verzilor Sven Giegold. Domnule președinte, voi reveni uh, cu două întrebări succinte. În primul rând, uh, pierderea domnului Rasmussen uh, din Consiliul de Administrație înseamnă pentru noi că um, se pierde una, o specie foarte rară din Germania. Cineva care a apărat programul OMT în Germania și a făcut acest lucru foarte activ și de asemenea trebuie să vă spun că imaginea BCE-ului în Germania a avut de suferit mult în, opin- în ochii opiniei publice în ultima vreme. Așadar aș vrea să știu care este strategia dumneavoastră de a umple această lacună. Pentru că deja se observă dificultăți. Este dificil uh, să se găsească o femeie germană care să fie de partea dumneavoastră pe partea de ONT. Pe de altă parte, sunt curios uh, ce aveți de oferit, spune domnul Gigold, răspunzând unui uh, intervenind din sală. De asemenea, în ceea ce privește mecanismul unic de rezoluție, aș vrea să știu dacă puteți să ne dați detalii mai specifice. În ce sens textul nu corespunde instrumentului cu adevărat european, eficient, pe care l-ați solicitat. Yeah. Well, I think the, uh... Domnul Draghi, așa cum am spus și mai înainte, și dumneavoastră și mie ne va lipsi domnul uh, Ratmansan din Consiliul de Administrație. În ceea ce privește imaginea BCE-ului, noi uh, avem o politică monetară pe care o facem pentru întreaga Europa și aceasta a fost o politică de succes. Am aplicat măsuri care s-au dovedit a fi de succes la modul general. Așadar, îmi pare rău că în Germania unii nu sunt de acord cu acest lucru. Însă, este o politică care a fost recunoscută la nivel internațional ca fiind una de succes. De asemenea, îmi doresc ca succesorul doamnei Rasmussen să fie să aibă toate calitățile pe care le-a avut uh, predecesorul său, poate chiar mai multe. Iar uh, modul în care el sau ea va lucra, uh, atribuțiile pe care le va prelua, acest lucru nu depinde de mine. Nu eu voi decide cine va fi succesorul domnului Rasmussen. Consiliul va face acest lucru. Consiliul știe că trebuie să fie un succesor competent, apreciat din punct de vedere profesional, foarte bine pregătit din punct de vedere profesional și de asemenea că această numire trebuie făcută cât de curând. Acesta este un element esențial. Trebuie făcută curând pentru că știm cu toții că procedurile sunt uh, îndelungate, se trece prin mai multe etape, deci dacă se face acest lucru cât mai rapid, atunci uh, problemele succesiunii vor putea fi uh, rezolvate rapid, iar Consiliul va fi completat rapid și va putea face față acestor multe provocări care uh, vor veni asupra sa în anii următori. În ceea ce privește mecanismul unic de rezoluție, conceptul de a avea o singură autoritate, un concept și un singur fond, acesta este conceptul pe care îl împărtășește și BCE-ul. Așadar, din acest punct de vedere, lucrurile sunt în regulă. Mai există însă un aspect cu privire la care noi am dori să observăm care sunt cele două etape ale procesului pentru a le separa cât se poate de clar. Dorim ca evaluarea supraveghetorului care face evaluarea cu privire la uh, neviabilitatea unei anumite benci să fie separată complet cu de uh, decizia pe care o ia mecanismul unic de rezoluție cu privire la ce să se facă cu banca respectivă. Acum există un amestec al responsabilităților. Se spune că mecanismul unic de rezoluție ar avea ceva de spus cu privire la neviabilitatea unei bănci. Ei bine, acest lucru nu este bun, pentru că cele două lucruri sunt două aspecte complet diferite. Orice autoritate de rezoluție va avea niște uh, stimulente cu privire la tergiversarea întregului proces. În orice caz, pentru cei care au făcut așa ceva în viața reală, el sau ea ar trebui să știe un lucru. Aceste lucruri trebuie făcute imediat Există un punct de neviabilitate în care autoritatea de supraveghere spune că o anumită instituție nu este viabilă. După declarația respectivă, orice tranzacție care se efectuează este o tranzacție care poate uh, fi o infracțiune. Deci acest lucru trebuie decis rapid, pentru că dacă există multe persoane care ar putea fi afectate, deci dacă banca este neviabilă, dar nu este declarată ca atare, atunci situația poate deveni foarte dificilă și ea va trebui gestionată pe viitor și nu va fi ușor. De aceea, indiferent de mecanismul care va fi înființat, acesta trebuie să funcționeze pentru că pot exista o sută de oameni care să se consulte cu privire la faptul dacă o bancă este viabilă sau nu. Și aceasta este îngrijorarea mea. Mecanismul care va fi înființat uh, trebuie să fie unul funcțional. Este foarte important acest lucru. Mulțumesc. Thank you very much. Nikos Shuntis. Mulțumesc. Din partea GUE, domnul Nikos Shuntis. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, întrebarea mea se referă la Grecia. Dar cred că putem spune că este de interes pentru întreaga Uniune Europeană și cu siguranță pentru sudul acesteia. În Grecia, Troica a implementat o politică de austeritate severă, iar salariile au fost înjumătățite, au existat multe reforme, multe modificări pentru eliminarea obstacolelor care existau Însă, exporturile Greciei au scăzut cu 12%. Producția, de asemenea, șomajul este de 30%. Iar uh, dobânzile BCE-ului sunt scăzute, însă 60% din întreprinderile elene și-au scăzut investițiile. 25% dintre ele au probleme de lichiditate. Problema este că multe întreprinderi pleacă din sud, se relocalizează în partea de nord a Europei. Iar în sud dobânzile cresc, ceea ce este insuportabil pentru gospodării. Iar în țările din nord, în Germania să spunem, ele scad. Și atunci, atunci, toți banii se concentrează în această zonă și investițiile de asemenea. De aceea, programele pentru Grecia, pentru consolidarea IMM-urilor, Discuțiile Troicăi nu au avut succes. Deci, întrebarea mea, domnule președinte, cum veți reuși să ajungeți la un echilibru în Uniunea Europeană? Pentru că v-ați referit la echilibru. Care sunt măsurile pe care le veți lua astfel încât să evitați ca investițiile și întreprinderile să plece toate către nord, către Germania, într-un moment în care sudul se găsește în recesiune și se confruntă cu un șomaj foarte mare. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este unul singur. Trebuie să luptăm împotriva fragmentării. Trebuie să luptăm împotriva acestei fragmentări și am uh, înregistrat un progres semnificativ de anul trecut în ceea ce privește lupta împotriva fragmentării. Acum băncile se finanțează la două bănci care sunt diferite în regiune, pentru că așa ar trebui să și fie, conform uh, aprecierilor bazate pe risc, însă ele nu sunt diferite așa cum se întâmpla acum un an jumate, doi, nu se mai bazează pe aceleași criterii. Dacă este să comparăm dispersia între ratele dobânzii pe care le plătesc băncile pentru a se finanța ele însele din, din depozite, e bine, această dispersie este cam la nivelul la care se găsea în anul 2007. Așadar, dacă, dacă vorbim despre finanțare și despre finanțare prin intermediul depozitelor, fragmentarea a dispărut. Însă băncile se finanțează și prin alte căi, prin emisiune de obligațiuni sau achiziție. Și aici există diferențe de cost care sunt în continuare semnificative. În ceea ce privește fragmentarea pe partea împrumuturilor, aici ea este încă prezentă. Băncile, în ceea ce privește împrumuturile, stabilesc niște rate ale dobânzii care sunt foarte diferite între nord și sud. Iar condițiile de creditare sunt de asemenea și ele foarte diferite. Însă, încă o dată, s-au observat și aici îmbunătățiri, dar aici amploarea acestora este mult mai mică. Am observat însă și aspecte pozitive și cred că am spus asta și în introducerea mea. Creditele condițiile de credit nu s-au mai înrăutăcit în ultima vreme. Așadar, se observă în continuare o descreștere, însă nu o... putem să mai vorbim despre uh, niște rate negative. Acestea s-au oprit. Sunt încrezător că, odată ce economia începe să se redreseze, vom observa și o dispariție graduală a acestor probleme. Însă, doi pași sunt foarte importanti în reducerea fragmentării. Intrarea în vigoare a mecanismului unic de supraveghere, pentru că nu trebuie să uităm că una dintre componentele fragmentării, o cauză a acesteia, a fost uh, faptul că au existat întotdeauna cetățeni diferiți uh, din diferite zone ale Europei care nu au mai avut încredere uh, în băncile din alte zone europene. Așadar a fost un colaps al încrederii la un moment dat în zona euro. Și acesta s-a transformat uh, în o neîncredere care s-a avizat țările respective. Sigur că trebuie să se garanteze un spațiu de manevră echilibrat și în felul acesta se va depăși și lipsa de încredere. Iar cel de-al doilea mecanism, cu siguranță, este mecanismul unic de rezoluție. Acesta este și el foarte important, pentru că va exista un singur sistem care poate rezolva problemele bancare în același fel peste tot în zona euro. Și acesta este un element foarte important. Așadar, trei factori sunt foarte importanți. În timp ce economia se redresează, riscurile care sunt mai multe în Sud vor scădea și ele. Și, într-adevăr, am observat o îmbunătățire în Sud, chiar și în Grecia. Acesta este unul dintre motive. Apoi vorbim despre mecanismul unic de supraveghere care va intra în vigoare și, de asemenea, în al treilea rând, mecanismul unic de rezoluție. Cu cât ne apropiem mai mult de Uniunea Bancară, cu atât uh, se face mai uh, clar, uh, se, uh, rupe mai mult legătura între uh, datoriile sperane și bănci și vom reuși să combatem fragmentarea. Mulțumesc! Mulțumesc din partea EFT! Thank you, Madam Chair. Domnul Sam Poterho. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Draghi, pentru prezența în comisia noastră. După cum ați spus, e nevoie de timp până ca deciziile politice să se resimtă în practică. Toată lumea este de acord că Europa a răspuns prea lent la criza economică prin care am trecut și trecem deja de cinci ani. Pur și simplu n-am fost pregătiți pentru a face față. Vorbim adesea despre planificarea de soluții pentru posibile crize viitoare. În același timp, însă, trebuie să rezolvăm problemele actuale. Știm cu toții că, de exemplu, situația din Grecia e departe de a fi rezolvată și oamenii sunt deja obosiți de toate aceste discuții în statele membre. Cea mai mare întrebare pentru viitorul apropiat și îndepărtat este dacă există posibilitatea ca statele membre să iasă din zona euro. Cercetători, fost politicieni și uh, um, cetățeni întreabă același lucru. Secretarul adjunct al tezoreriei uh, Statelor Unite a consiliat Finlanda, Finlanda fiind țara mea, să se gândească la posibilitatea de a ieși din euro. După părerea dumneavoastră, ar fi bine să se facă planuri pentru ieșirea țărilor din zona euro la nivel european, ca să nu fim pre- luați pe nepregătite în cazul că un stat membru se hotărăște să părăsească euro? Chestiunea este clar discutată pe larg în mass media și am vrea să știm dacă instituțiile europene ar trebui să schimbe politica și să participe la aceste discuții. poate chiar acum, când nu există niciun risc imediat de părăsirea zonei euro de către statele euro, ar fi mai bine să discutăm decât uh, atunci când se va ajunge la situația iminentă și vom fi în situație de criză. Am un răspuns scurt și unul puțin mai lung la întrebarea dumneavoastră. Răspunsul scurt este că nu există niciun avantaj să facem planuri secundare. Euro, după cum am spus, în împrejurări și mai grave, este un proiect irreversibil. Nu se poate merge înapoi. Nu e o opțiune să te întorci înapoi. Mulțumesc! Răspunsul mai lung ar fi că și asta este valabil pentru toate țările. Dacă ne gândim la ce s-ar putea câștiga din ieșirea din euro, chiar și pentru un analist la rece, este, sunt niște avantaje efemere. Uh, poate țările se gândesc că au de câștigat dacă nu fac reforme structurale și ies din euro, dar se înșală că și dacă ies din euro, tot va trebui să le facă și probabil că va fi mult mai greu de gestionat întreaga situație în afara euro față de ca parte a zonei euro. Este o abordare destul de naivă pe care am mai auzit-o. Se spune ar fi așa de minunat dacă am putea ieși din euro și să depreciem rata dobânzii cu 40% și dintr-o dată, ca prin magie, exporturile noastre ar crește foarte mult. Dar oare chiar eh, cred acești oameni că ceilalți vor rămâne culcați pe ureche și o să accepte 40% fără să facă nimic? Puțin probabil. Mulțumesc. Mulțumim pentru PP, are acum cuvântul Ildico Galperț. Mulțumesc, doamnă președintă. Am discutat o serie de chestiuni cu domnul Draghi deja și am o întrebare pe care vreau să o adresez direct. Banca Centrală Europeană suntem cu toții de părere că a jucat un rol important în gestionarea situației aceasta de criză. Pe 10 decembrie, la Roma, a avut loc o conferință și domnul Draghi a declarat atunci că, pe termen mediu, stabilitatea prețurilor trebuie să reprezinte punctul central al eforturilor băncii centrale. Și, de asemenea, a comentat cu privire la faptul că poate în viitorul apropiat sau chiar și în momentul de față, posibilitățile sunt crescute față de perioada anterioară. Ne puteți spune în detaliu ce instrumente suplimentare credeți că există acum, instrumente pe care Banca Centrală Europeană e pregătită să le folosească? Mulțumesc! Ultimele previziuni macroeconomice care au reieșit la începutul lui decembrie în uh, ultima întâlnire ne arată că inflația, dacă lucrurile rămân neschimbate, va rămâne limitată la nivelul uh, inferior al, 2%, uh, al cifrei de 2% pe termen mediu. Termenul mediu pe care îl folosim pentru definirea țintei inflației depășește uh, orizontul de estimare de 2 ani, dar pentru 2014-2015 inflația va rămâne la acest nivel. Există niște riscuri de creștere la nivelul inflației care rezultă din prețurile materialelor, energiei, produselor alimentare și așa mai departe. Și nivelul scăzut al activității economice va reprezenta un factor de reducere a inflației. Dați-mi voie să vă spun de asemenea că dacă analizăm uh, Uh, netul inflației pentru produse alimentare și energie, adică valoarea cheie centrală a inflației, vedeam că aceasta este mai mare față de inflația globală, ceea ce sugerează că partea temperată a inflației depinde de uh, produse alimentare, energie și prevederile pentru alte prețuri la mărfuri pentru următorii doi ani. După cum am mai spus, Rata scăzută a inflației pentru o perioadă prelungită de timp atrage după sine o serie de riscuri. Riscurile fiind că ar putea să scadă și mai mult și dacă se întâmplă acest lucru, nu o să fim deloc încântați pentru că s-ar putea ca asta să ducă la o serie de probleme. Un motiv pentru care predecesorii noștri au hotărât că 2% este cifra corectă de care trebuie să ne apropiem sau să fim chiar sub, au fost posibilele greșeli pe care le-am putea face atunci când inflația coboară prea mult. ne gândim că inflația este 0,6%, dar poate că deja suntem în deflație datorită greșelilor făcute. Asta a fost una dintre motive. Un al doilea motiv pentru care vrem o rată a inflației aproape, dar care să nu depășească 2%, este că știm că țările trebuie să-și reajusteze prețurile relative. Există țări care sunt datornici permanent și care au trebuit să-și crească nivelul conturilor curente și a balanței comerciale și exact asta se și întâmplă ca semnal progresului și pentru a face acest lucru trebuie să-și reajusteze prețurile la export și la import. Sigur că acest lucru ar fi mai ușor dacă inflația ar fi aproape de 2%, în comparație cu situația în care inflația este zero datorită rigidităților nominale la nivelul prețurilor și salariilor. Există deci mai multe motive pentru care suntem conștienți de acest risc și avem mai multe instrumente să abordăm chestiunea. Avem rate ale dobânzilor care vor rămâne și toate, nu doar cele pentru refinanțare, ci toate ratele dobânzilor vor rămâne la nivelul actual sau scăzut pentru o perioadă destul de îndelungată. Mai sunt și alte instrumente care țin de lichidități și nu credem că riscăm să nu mai avem instrumente. Și sigur vom continua să ne gândim la gama întreagă de instrumente ce pot fi mobilizate dacă um, se concretizează riscul unor probleme ulterioare. Werner Lange acum din partea PP-ului. Frau Vorsitzende, äh, ich habe Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am trei întrebări pentru președintele BCE-ului. Prima se referă la interviul uh, acordat unei publicații franceze uh, de duminică, în care a solicitat guvernului să facă reforme. Mă întreb dacă aceasta mai ține de domeniul restrâns de competența al BCE-ului sau îl depășește. Pentru că știm că, în calitate de președinte BCE, Vă rog, Werner, te rog să repeți, să o iei de la capăt, pentru că am avut o mică problemă tehnică. Domnule președinte, ați solicitat guvernului francez să inițieze reforme. Ați făcut acest lucru în, la sfârșitul săptămânii într-o publicație. Întrebarea mea este cum priviți dumneavoastră sarcinile dumneavoastră și competențele cu privire la uh, agenda de reformă națională ținând cont de faptul că s-a ajuns la o decizie cu privire la Italia de a nu mai achiziționa obligațiuni. Iar domnul Berlusconi și-a pierdut funcția uh, ca și consecință. Și, de asemenea, uh, cu domnul Trișe ați uh, scris scrisori de avertisment. Cum percepeți rolul președintelui BCE în procesul de reformă în contextul relației cu țările membre ale Uniunii Europene? În al doilea rând, politica banilor ieftini ce este prevăzut în relația cu Japonia și Statele Unite. Dacă, să spunem, s-ar schimba lucrurile acolo, nu neapărat în Japonia, dar în Statele Unite, dacă ar crește rata dobânzii, există vreo convenție internațională sau lucrurile uh, sunt decise pur și simplu independent de BCE? Iar a treia întrebare se referă la domnul Rasmussen și mie îmi pare rău că a plecat, însă au existat și uh, de cu el, cel puțin presa, a uh, scris despre așa ceva. Lucrurile stau într-adevăr așa cum ați spus și anume faptul că domnul Asmussen era cel puțin uh, cel de-al doilea cel mai bun prieten al, președintele, al președintelui Băncii Centrale Europene sau nu este așa? Ok. Now, I think you, let me... Mulțumesc. Dați-mi voie să răspund la ultima întrebare. Cum am spus, pierderea lui Iorghe este una cu adevărat uh, serioasă și în continuare susțin că ne înțelegem foarte bine. Acestea fiind spuse, însă, Prieteniile sunt întotdeauna însoțite de respectarea opiniilor divergente și uneori putem avea opinii divergente cu privire la ce trebuie făcut. E partea discuțiilor normale pe care le avem în Consiliul de Conducere, altfel am fi ca uh, într-un guvern sovietic, dacă toată lumea ar fi de aceeași idee și nu așa stau lucrurile deloc. În ceea ce privește întrebarea referitoare la Statele Unite, Cred că noi, și anume cei de la Banca Centrală, uh, ținem foarte mult la independența noastră. Politicile monetare sunt uh, stabilite conform mandatului nostru în unele cazuri este stabilitatea prețurilor pe termen mediu. În cazul Statelor Unite este uh, ocuparea forței de muncă și stabilitatea prețurilor. În momentul de față, prin urmare, nu ne coordonăm politicile monetare. Au fost momente cu ani în urmă când au existat cazuri de coordonare, mai ales în ceea ce privește ratele de schimb valutar, dar acum nu este un astfel de moment. În ceea ce privește banii ieftini, din acest punct de vedere, bilanțul BCE-ului se reduce mai repede decât cel al oricărei băști centrale din lume. Și motivul este unul foarte simplu. Nu avem un program de obligațiuni guvernamentale prin care să cumpărăm uh, milioane și milioane de bani. În cazul uh, Statelor Unite există aproape un triliard de dolari pe an, 85 de miliarde pe lună prin obligațiuni. În Japonia lucrurile sunt și mai clare și, și Regatul Unit are o problemă în ceea ce privește aceste obligațiuni pe care le cumpără, pe când noi nu. Uh, ieșirea noastră atunci când va veni momentul, dar într-un viitor foarte îndepărtat, dacă e să ne gândim la ieșire, lucrurile vor fi mult mai ușoare pentru noi, fiindcă bilanțul s-a extins în conformitate cu aceste operațiuni de refinanțare pe termen lung și acum scade pentru că băncile uh, rambursează fondurile acestea pe care nu le folosează. Deci bilanțul scade. Va avea acest lucru un impact asupra ratei dobânzii? Răspunsul este nu neapărat, n-ar trebui pentru că aceste lichidități sunt lichidități care niciodată nu s-au concretizat în bani. Au fost lichidități neutilizate și băncile acum le rambursează. În acest sens, BCE-ul are o poziție mult mai bună decât uh, cea a altor bănci centrale de la nivel mondial. Însă, suntem în continuare conștienți de posibilele riscuri care pot să rezulte dintr-o uh, rată a inflației scăzute pentru o perioadă îndelungată de timp. Mulțumesc! Și dacă vă înțeleg corect, ați pus o întrebare cu privire la responsabilitățile naționale. Guvernele sunt până la urmă autoritățile care au responsabilitatea supremă pentru reformele naționale și structurale. Însă există un aspect important care trebuie avut în vedere de guverne, mai ales pe măsură ce colaborarea este tot mai strânsă, mai ales după criză. Una dintre lecțiile pe care le-am tras, le-am învățat de pe urma crizei este că deciziile noastre de politici și, și naționale au impact asupra celorlalte țări din Uniunea Europeană și în special din zona euro. Există un interes comun pentru crearea de politici unde efectele secundare nu au impact negativ asupra celorlalți, ceea ce înseamnă că reformele structurale trebuie să fie implementate, altfel toate celelalte țări din zona euro vor avea de suferit. Mulțumesc. Din partea socialiștilor, Antolin Sánchez Presedo. En los datos de, del mes de octubre parece que el crédito. Mulțumesc din octombrie, situația creditelor pentru familii pare să se fi stabilizat. Și acesta este un aspect destul de important, stabilizarea creditării. Iată deci că se produc reforme structurale. Când cereți statelor membre să facă reforme structurale, cerințele sunt mai stringente în zona euro, de exemplu. În cadrul mecanismului vorbiți despre data finală 2015. Mm, Cred că este important să rezolvăm această problemă a creditării. Dacă vrem să avem siguranță și stabilitate. Asta în primul rând. În al doilea rând, Rezerva Federală va opri uh, relaxarea aceasta cantitativă și ce impact va avea acesta asupra politicii monetare? Există coordonare între cele două uh, părți ale Atlanticului în acest sens? Impactul posibilei influențări la nivelul achiziționării de obligațiuni guvernamentale de către uh, Trezoreria Statelor Unite este dificil de evaluat. Avem un exemplu, o situație care s-a produs și pe care o putem folosi ca bază. Dacă nu mă înșel, în luna mai, pe piață a început să se simtă că s-ar putea începe influențarea la acest nivel și au existat mișcări masive de obligațiuni pe piețele financiare. Mișcările acestea au afectat în special piața energiei și foarte puțin piețele europene și chiar și um, piața obligațiunilor neesențiale. În piețele emergente, mișcarea a afectat cele 3, 4, 5 țări care aveau cea mai mare vulnerabilitate, adică deficit public ridicat, deficit uh, mare de cont curent și uh, lipsa, cel puțin la nivelul percepției, de reforme structurale. Dacă exemplul respectiv e să fie util, am putea spune că nu trebuie să ne așteptăm la consecințe masive pe piețele noastre de obligațiuni, nici chiar pe cele neesențiale, dacă există o uh, oprire a acestei intervenții. În plus, aș spune că nesiguranța de pe piețele financiare în prezent este mai mică decât cea de acum câteva luni. Dar sigur este foarte greu să faci previziuni într-un astfel de domeniu. And, uh... Și în ceea ce privește ce am putea face, trebuie să cooperăm cu obiectivul de a menține stabilitatea prețurilor. Ne vom calibra acțiunile în conformitate cu consecințele pe care acestea le ar putea avea asupra obiectivului nostru de a menține stabilitatea prețurilor. Mulțumesc. De la velocidad. E întrebarea vitezei în procesele de reformă pe care am pus-o în zona euro și fondul unic pentru anul 2026, așa cum ați spus dumneavoastră. Nu, se, nu vi se pare că este destul de lent față de necesitatea de restabilire a uh, oferirii creditelor pentru stabilitatea pieței? Există două chestiuni care trebuie avut în vedere aici. În primul rând, timpul necesar, îmi pare rău că nu v-am răspuns mai înainte la această întrebare, timpul necesar pentru ca fondul să ajungă la volumul final de 1%, ar fi o, un aspect și celălalt, atunci când fondul, chiar dacă nu este complet, ar trebui începe să acționeze ca un adevărat fond european. atunci cred că am putea avea un calendar mai strâns. Finalizarea fondului în trei ani, solicitând sistemului bancar să acopere aceste sume în termen scurt, trebuie să fie analizată cu mare atenție, fiindcă nu știu care ar putea să fie exact consecințele. Dar ideea de a avea un fond care să funcționeze, chiar dacă nu este finalizat ca un adevărat fond european, trebuie avut în vedere. Însă partea politică este foarte relevantă în acest caz. Mulțumesc! Thank you. Now for the EPP. Mulțumim. Acum pentru PPE, <clears throat> domnul Diogo Feio. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule, draghi, dați-mi voie să vă felicit. Acest an care se încheie este anul care marchează încheierea programului de ajutare pentru Irlanda. Credeți că în 2014 și un nou stat, Portugalia, va ieși din programul de ajustare? Și a doua întrebare, aș vrea să știu dacă e nevoie de o perioadă de tranziție pentru a recâștiga accesul la piață și care sunt condițiile pe care le-am putea avea în vedere în acest caz. Apoi, în ceea ce privește Uniunea Bancară, în materie de supraveghere, care sunt de supervizare, care sunt obiectivele? Știți că sunt state care s-ar putea să aibă nevoie de o perioadă de tranziție pentru a ieși din acest program de ajustare și a recâștiga accesul pe piață. Ce condiții s-ar putea impune acestor state pe viitor? Și în al treilea rând, e vorba aici de Uniunea Bancară, supervizare și de garantarea depunerilor în materie de garantarea depunerilor, nu credeți că va trebui să ne îndreptăm spre o soluție general europeană care ar putea da mai multă încredere deponenților? Și în final, domnule președinte, se încheie, iată, un an de dialog economic. Vreau să vă urez un an 2014 plin de succese și un Crăciun fericit și sperăm că și în anul viitor încă un stat va ieși din programul de ajustare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. În primul rând, câteva cuvinte în legătură cu Portugalia. A 10 a programului este în curs de desfășurare, deci ce cam devreme să spun ceva despre etapa actuală de punere în aplicare a reformelor. Până acum, lucrurile realizate au mers bine, nivelul e satisfăcător, autoritățile sunt angajate în direcția îndeplinirii sarcinilor de ordin cantitativ. Datele care vin la noi ne arată clar că situația se îmbunătățește. PIB-ul real a înregistrat două trimestre consecutive de creștere pozitivă, șomajul scade, contul curent e pe surplus, colectarea de venituri la buget merge bine, încrederea crește permanent. Scade dobândă la datoria suverană, asta presupune o recâștigare a accesului la piețele de capital. Sigur, toate acestea presupun respectarea condițiilor din program. <clears throat> Există anumite riscuri când e vorba de anumite mecanisme, măsuri de consolidare. Sectorul financiar a registrat o scădere a profitabilității în primele trei trimestre din 2013 din cauza recesiunii economice prelungite. Deci, pe de o parte, situația economică se îmbunătățește, dar va fi nevoie de ceva vreme până când această îmbunătățire duce la o creștere a profitabilității sectorului bancar. Este esențială continuarea monitorizării, prin urmare, și după cum am spus înainte, e cam de vreme să spun când Portugalia va putea ieși din mecanismul de ajustare, mai ales că acum este în plină desfășurare această a zecea examinare a situației. Ceea ce privește perioada de tranziție, da, va exista un program adaptat contextului real, din momentul respectiv și va trebui să vedem ce formă va lua acest program. Mă întrebați în legătură cu depunerile, cu garanțiile pentru depunere. Asta s-a amânat oarecum în sensul că, da, discuția continuă, nu am renunțat la această dezbatere, însă, după cum vedeți, va avea loc cândva pe viitor. Și apoi, ultimul punct, vă spun și eu un Crăciun fericit, nu doar dumneavoastră, doar dumneavoastră, ci și colegilor dumneavoastră. Președinta, mulțumim pentru socialiști și democrați, domnul Iem Huang Gok. Mulțumesc, Sharon. Două întrebări. Una ține de Uniunea Bancară și cealaltă de macroeconomie. Mai întâi aș dori să vă felicit alături de colegii de grup să vă felicit pentru cele spus în legătură cu Uniunea Bancară. Într-adevăr, iată, datorită dumneavoastră avem practic o Uniune Bancară funcțională, aproape. Avem și un fond unic de rezoluție. Ați vorbit în favoarea acestui lucru astăzi, foarte bine. Ne lipsește o lege bancară europeană. Împreună cu Sharon am fost uh, în Regatul Unit cu o delegație de la Econ și am văzut că Regatul Unit, la rândul său, așteaptă ca Uniunea Europeană să aibă o astfel de lege. Vreau să vă întreb ce părere aveți în legătură cu propunerile domnului Likanen? Sigur, raportul McCarthy susține această propunere. Probabil o să avem o lege care să unifice toate practicile naționale în cadrul acestei Uniuni Bancare Europene. A doua întrebare ține de macroeconomie. Prietenul meu, Werner Langen, v-a întrebat dacă ține de competența noastră să discutați chestiuni de politică bugetară și de politică structurală. Sigur, asta nu ține neapărat de portofoliul dumneavoastră, dar cum ați citit probabil în jurnal, în ziarele de ieri, vă promovez, practic, în materie de atribuții. Mi se pare că sunteți sever cu Franța Astăzi, Franța și-a asumat, practic, o politică nouă, scădere de 20 de miliarde pe impozit, scadere impozitele pe societățile comerciale, reduce cheltuielile, introduce flexisecuritate pe piața muncii. Deci mi se pare că sunteți foarte severi. E vorba de reforme structurale. Însă tema reală nu sunt reformele structurale, ci al doilea lucru pe care l-ați anunțat astăzi, și anume amenințarea deflației în Europa. În fața acestei situații, dumneavoastră ați luat măsurile juste în materie de politică monetară, dar e oare suficient, mă întreb. Știți foarte bine istoria economică a Europei și asta mi-aduce aminte dezbaterea din anii 30. Comisia Macmillan, pe care o cunoașteți fără îndoială, era o politică a trezoriei britanice de atunci care spunea politica monetară e suficientă, nu e nevoie de politică structurală pentru că nu sunt negocieri colective, nu sunt salarii minime, foarte puțină protecție socială. Adevărata dezbatere era dacă politica monetară este suficientă și dacă nu, cumva trebuie să îi se adauge și un pic, un pic de politică bugetară. Suntem în același punct și astăzi. Dezbaterea e tot acolo. Vreau să vă întreb, nu există o contradicție în a recunoaște că probabil există un efect de multiplicare a cheltuielilor publice, o dispută între FMI, Banca Centrală Europeană și Comisie pe această temă, deci nu este o contradicție între a spune asta și a spune la nesfârșit că e nevoie de consolidare bugetară prin reducerea cheltuielor publice în mod drastic. Vă mulțumesc! I'm sorry? Okay. The, on, on the banking union, as you said... În ceea ce privește Uniunea Bancară, sprijinim Uniunea Bancară, BCE-ul a fost întotdeauna de partea lor. În materie de, în ceea ce privește raportul Licanen, am avut o consultare publică în mai 2013. După această consultare publică, Comisia Europeană a efectuat un studiu de impact care a inclus și propunerile legislative concentrându-ne pe propuneri referitoare la separare obligatorie din raportul Likanen. BCE-ul vede anumite avantaje în separarea anumitor activități cu risc efectuate de instituțiile financiare și care nu țin de servicii directe pentru clienți. Însă, o abordare comună la separarea anumitor activități bancare se impune clar. Banca Centrală Europeană va trebui să elaboreze criterii paneuropene pentru această separare obligatorie pentru a asigura un tratament egal la nivelul întregii Uniuni. Și asta e chiar mai important dacă ne gândim la faptul că anumite state membre deja merg mai departe pe calea reformelor structurale. Prin urmare, salutăm categoric intenția Comisiei de a adopta o propunere legislativă privind această separare structurală. Înțeleg că asta se va face în acest an în, pentru a asigura existența unui cadru armonizat la nivelul întregii Uniuni Europene și, de asemenea, salutăm recomandarea propusă de grupul la nivel înalt, prezidat de domnul Likanen. Salutăm această chestiune, însă e nevoie de armonizare în legislația statelor membre. <clears throat> Și apoi a doua întrebare, da, aveți dreptate, politica monetară nu poate să facă totul doar de una singură. <clears throat> Nu se poate substitui acțiunii guvernamentale pe direcția reformelor structurale, nu poate stabili bugete guvernamentale, nu le poate repara, nu poate repara problemele băncilor decapitalizate. Asta nu se poate face prin politică monetară politica noastră monetară, cel puțin în opinia mea, a făcut multe și spun încă o dată, suntem gata să luăm măsuri și putem lua măsuri, dar nu putem rezolva problemele altor instituții. Trebuie să existe și alte măsuri și alte intervenții. În ceea ce privește elementele specifice ale consolidării bugetare, spuneam înainte, nu puneți în pericol progresele făcute până acum. Și asta, de fapt, se reflectă și în proiecțiile noastre macroeconomice, unde se vede foarte clar că unul dintre motoarele acestei redresări economice este reducerea presiunii fiscale. Asta în raport cu ce am avut în materie de presiune fiscală în ultimele 12 luni să nu periclităm progresele făcute până acum, să nu generăm într-un an deficite mai mari, îndatorare mai mare, pentru că piața categoric nu o să primească bine o astfel de evoluție. Am văzut înainte exemplul uh, uh citat în legătură cu Portugalia. Vă mulțumesc. Mulțumim, sună doamna președintă. Acum pentru PPE Gay Mitchell. La noi a durat mai mult eliberarea de opresiunea modernă, însă nu o să insist. Domnule Draghi, vă mulțumesc pentru cele făcute în cursul acestui an și vă doresc eu un Crăciun fericit. Aș vrea să vă întreb ceva în legătură cu Irlanda. Știți că cetățenii irlandezi au uh, strâns cureaua fără să protesteze, au acceptat o reducere a salariilor, a pensiilor, plătesc mai mult impozite, uh, plătesc o nouă taxă pe proprietăți, au acoperit datoriile băncilor la nivelul la 10.000 de euro pe fiecare, ca, pe, pentru fiecare cetățean al țării. Vom continua pe această cale? investițiile străine directe au atins cote fără precedent, șomajul scade, deficitul bugetar e sub control, perspectivele de creștere sunt bune în Irlanda. Însă oamenii trebuie să audă acest lucru, trebuie să înțeleagă că toate sacrificiile făcute au un rost. Și în spiritul Crăciunului v-aș ruga să transmiteți un mesaj cetățenilor Irlandei. <clears throat> și nu numai lor, care vor fi beneficiile obținute de pe urma acestor eforturi și sacrificii? Cum vedeți viitorul Irlandei și al acelor țări care și-au consolidat situația bugetară? Vă mulțumesc! Mulțumesc! În cazul Irlandei aveți perfectă dreptate. Punerea la aplicarea programului în Irlanda s-a făcut la timp, așa cum trebuie, și asta a permis autorităților să încheie programul actual cu succes. Însă, privind spre viitor, trebuie să spun că estimările bugetare pentru 2014 sunt optimiste, dar de un optimism precaut. Țintele, da, vor fi atinse. Raportul deficit PIB stabilit la 4,8% depășește practic cerința noastră de 5,1 ca prag minim. Însă sectorul bancar din Irlanda încă ne îngrijorează. Încă e nevoie de măsuri ferme la acest capitol. Exercițiul de evaluare a balanței contabile irlandeze ne arată că, într-adevăr, nu există lipsuri mative de capital, dar este nevoie de măsuri de ajustare. Aceste chestiuni și aceste măsuri trebuie să fie elaborate înainte de evaluarea generală făcută de noi analizele actuale deocamdată nu se ridică la nivelul unui test la stres. Acesta se va face doar în contextul evaluării generale. Deci ieșirea din program a Irlandei arată succesul unor măsuri, unor dureroase, dar absolut necesare. Este esențial ca Irlanda să meargă mai departe în direcțiile menționate de mine M-ați întrebat care vor fi beneficiile. Beneficiile vor fi o creștere mai considerabilă, noi locuri de muncă, mai multă libertate. Cineva în Irlanda spune astăzi că țara și-a recâștigat mândria națională ieșind din acest program. E adevărat? Însă acest concept devine realitate doar atunci când înseamnă creștere economică și noi locuri de muncă. Vă mulțumesc! Thank you very much uh, for the... Mulțumesc foarte mult și acum Peter Skinner din partea SND. Cred că declarația dumneavoastră spune că Irlanda este o poveste de succes, însă este abia începutul și trebuie să vedem cum uh, au reușit să treacă irlandezii uh, de această criză și să sperăm că totul va fi cât mai bine. Am ascultat comentariile dumneavoastră, domnule Draghi, cu privire la uh, obligațiunile suverane, la situația economică și la uh, rolul instituțiilor uh, care va exista pe viitor. Uh, S-au pus și întrebări cu privire la politica monetară și la uh, viziunea sa filozofică uh, în context economic. Uh, Trebuie însă să ne referim și la aspectele macroeconomice, fără să ne gândim la rolul uh, prudențial. Pentru că există niște instituții de supraveghere care pretind a juca un rol în uh, supravegherea bancară, însă sunt niște instituții care uh, abia acum se înființează și trebuie să vedem cum vor evolua acestea, trebuie să vedem și ce dorim să facă, trebuie să vedem și care sunt competențele acestora. Am uh, observat anumite aspecte care au fost uh, lăsate deoparte și mă întreb ce părere aveți, care va trebui să fie rolul pe care să îl joace acestea, ținând cont de abordarea macroprudențială a BCE-ului și uh, supravegherea prudentă uh, care uh, este lăsată de partea uh, mecanismelor de supraveghere europene. Cum se va face diferența? Cum putem să aplicăm urechea la ele și cum putem să ne asigurăm că vor face ceea ce spun că fac și că vor lua măsurile necesare? That, that is certainly a, a very... Cu siguranță, aceasta este o întrebare foarte importantă. Într-adevăr, Consiliul a abordat-o și Nu cred că s-a anunțat uh, modul în care responsabilitățile de macrosupraveghere vor intra în contact cu uh, competențele mecanismului unui de supraveghere. Sigur că nu sunt aspecte ușor de rezolvat, pentru că, pe de o parte, dorim o separare clară între politica monetară și supraveghere. Pe de altă parte, însă, mai ales în ceea ce privește supravegherea prudențială, există sinergii în ceea ce privește faptul că ambele părți pot uh, să se refere la anumite probleme comune, identificarea bulelor, instrumente de abordare a acestora, politica monetară, care ar putea să fie o sursă de creare de bule. Deci, trebuie să aibă loc niște aranjamente elaborate. Sigur că guvernele și Consiliul trebuie să discute despre toate aceste lucruri pentru a, uh, a defini foarte bine părțile componente și rezultatul va fi făcut cunoscut până la sfârșitul anului. Însă ideea este, într-adevăr, uh, ceea ce sugerați și dumneavoastră. Supravegherea macroprudențială să poate să fie exercitată împreună cu supravegherea macroprudențială. Trebuie să existe posibilitatea de a împărtăși informații și uh, aprecieri cu privire la gravitatea situației. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Nu-l văd pe Fabrizio aici, așadar din partea PPE-ului Astrid Luling. Astrid, te rog. Euh, merci, monsieur le président. Euh, madame la présidente. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc, domnule președinte. Suntem pe cale să trecem la o revizuire a sistemului european de supervizare. Și colegii mei tot spun că Banca Centrală Europeană cumulează în prezent prea multe puteri <clears throat> politică monetară și așa mai departe, prea multe pentru umerii unei singure persoane și ai unei singure instituții. Garanțiile instituționale introduse nu par să-i convingă pe acești critici. Domnule președinte, ce argumente aveți dumneavoastră împotriva acestor voci? Credeți că faptele vor dovedi că ei se înșală? mai ales că o guvernanță bine adaptată la realități ar putea fi un răspuns adecvat la provocările cu care se confruntă Banca Centrală Europeană. Vă mulțumesc. Thank you. and... Um, mulțumesc. Nu BCE-ul beneficiază de aceste puteri uh, cumulate, ci dumneavoastră, legiuitorii, Parlamentul European și Consiliul, care ați decis ca locul potrivit de a poziționa mecanismul de supraveghere este BCE-ul. Singurul răspuns uh, până acum este acela de a crește standardele de responsabilitate și transparență în fața Parlamentului și a celorlalți, inclusiv în fața Consiliului. Am preluat uh, indicațiile și sugestiile Parlamentului European și singurul mod de a răspunde la aceasta este să acceptăm uh, standarde înalte de responsabilitate, mai înalte decât cele pe care le-am avut până acum în politica monetară. Și acesta este, într-o oarecare măsură, obiectivul acordului interinstituțional pe care îl avem cu Parlamentul European. A fost un pas foarte important, un pas pentru care doresc să mulțumesc Parlamentului European, de asemenea Comisiei Econ și președintei sale. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru tot ceea ce ați făcut dumneavoastră și colaboratorii dumneavoastră pentru a se ajunge la acest acord. Mulțumesc. Yes, I hope so too, yes. Uh, thank you very much. Uh, Președinta, mulțumesc. Din partea ALDE, Ramon Thank you very much. Mulțumesc. Domnule Draghi, două întrebări succinte. Credeți că este compatibilă cu Uniunea Bancară posibilitatea statelor membre de a își păstra capacitatea de veto împotriva uh, deciziilor de a-și păstra capacitatea de veto repetă vorbitorul. Îmi cer scuze pentru accentul meu în engleză, spune vorbitorul. Iar a doua întrebare se referă la com- evaluarea cuprinzătoare a BCE-ului. Noi uh, avem oareșcare îngrijorări, pentru că există parametri importanți care nu au fost încă comunicați. De exemplu, tratamentul datoriilor suverane, amplitudinea uh, testelor de stres, uh, amplitudinea și amploarea uh, riscurilor sistemice. Sigur că în 5 minute nu puteți oferi atât de multe informații cu privire la toate aceste lucruri, însă când uh, vom afla care va fi tratamentul acestor datorii suverane, precum și amploarea testelor de stres. Președintele, la al cui veto vă refereați? Vă rog să mai spuneți o dată. Statele, al statelor membre. În noul acord, în noua rezoluție, guvernele statelor membre doresc să-și păstreze capacitatea de a se împotrivi unei decizii europene de a salva o anumită bancă. Not, I'm not, I'm not aware of this. Nu cunosc acest lucru. Poate că așa este, dar nu, nu mi este familiar această măsură nu, nu știu ce să vă spun. Dar dacă ar fi acesta cazul, dacă anumite state membre ar putea avea această posibilitate, președintele, nu, nu cred că se poate și nu cred că ar fi uh, logic să existe un veto de declarare uh, a unei bănci neviabile. Nu, nu prea are sens. Ar putea apărea această problemă a vetoului dacă resursele mecanismului unic de supraveghere ar fi utilizate pentru salvarea uh, unei anumite bănci. Într-o situație ca atare, există în continuare tratatul actual cu privire la mecanismul unic de supraveghere care dă tuturor dreptul la veto. Însă în ceea ce privește evaluarea generală a neviabilității unei bănci, nu cred că există posibilitatea de veto. În ceea ce privește cel de-al doilea punct pe care l-ați precizat, da, într-adevăr aveți uh, dreptate. Există oarecare incertitudine, însă suntem abia la început. Dorim să accelerăm comunicarea noastră cu privire la uh, parametrii folosiți parametrii testelor de stres și cu cât facem acest lucru mai repede, cu atât va fi mai bine pentru industria bancară, pentru autoritățile de reglementare și pentru Banca Centrală Europeană care folosește aceste instrumente. Însă nu trebuie să uităm că Chiar dacă rezultatele finale ale testelor vor fi anunțate în septembrie-octombrie ale anului viitor, dacă între timp vor fi inițiate acțiuni de recapitalizare sau de alimentarea unor bănci, pentru că s-a observat că le lipsește capitalul potrivit. E bine, mai ales în ceea ce privește companiile cotate la bursă, ar fi greu de crezut că putem aștepta până la sfârșitul anului 2014 înainte ca acest lucru să fie făcut cunoscut. Deci dacă trebuie făcute acțiuni de corectare, mai ales în ceea ce privește companiile listate public, atunci uh, acest lucru trebuie făcut cunoscut rapid, pentru că piețele trebuie să fie informate. Este adevărat că... Nu, în primul rând, accelerăm cât putem de mult uh, comunicarea. În al doilea rând, este adevărat că rezultatele finale vor fi anunțate cândva în octombrie 2014, dar este la fel de adevărat că în anumite cazuri și indiferent de ce aflăm, dacă regulile pieței vor cere informare imediată, dacă trebuie făcute acțiuni de corectare, atunci vom proceda în acest fel. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc din partea SND, domnul Baldini. Signor Presidente, Domnule președinte, o să vă pun o primă întrebare în calitate de nou membru al Parlamentului din 1 iulie, fiindcă vin din Croația. Evident, de mai multe ori când am discutat cu persoane eurosceptice în a doua jumătate a acestui an, am putut da exemple ale activității pozitive desfășurate de Banca Centrală Europeană și vreau să vă felicit pentru aceste rezultate. Pe de altă parte, aș avea o întrebare pe care vreau să vă pun din perspectiva situației din Irlanda, care ar trebui să ne ar părea să ne facă să credem că e mult mai ușor să ieși din criza economică dacă ești o țară mai mică, ai o economie mai mică și nu așa de importantă cum sunt economiile mari din sudul Europei, să spunem. În cazul regiunii din care vin eu, există șase țări care anul acesta au trecut pe creștere. Unele dintre aceste creșteri chiar destul de mari, dar niciuna dintre țări nu este stat membru UE. Pe de altă parte, avem Slovenia și Croația care se confruntă cu mari probleme bancare și economice în Slovenia. Și deja au trecut patru trimestre în care PIB-ul și economia în Croația sunt în scădere. Cele două țări sunt totuși cele mai evoluate din punct de vedere economic din regiune, dar traversează o criză economică foarte serioasă. Și poate ne puteți oferi câteva orientări de ordin economic sau să spuneți dacă sunteți de acord cu abordarea mea precaut optimistă, dacă ar fi mai ușor uh, Uh, pentru aceste țări să intre pe calea către creștere, așa cum a făcut-o și Irlanda, într-un viitor nu foarte îndepărtat. După părerea mea, Uh, uh, Cred că ar trebui să dăm dovadă de un optimism, dar să fim și precauți. Putem transmite acest mesaj astăzi pe baza exemplului irlandez. Da, nu doar Irlanda este un exemplu, ci și Portugalia, Spania, Spania ca țară mai mare, care, s-a, care a registrat progrese. How the situation was a year, a year and a half ago and, uh, and the, the changes have been, uh, have been dramatic, in all, dramatic in a positive sense. În toate aceste țări uh, lucrurile s-au uh, schimbat uh, în sens pozitiv. Grecia este un astfel de exemplu. Indiferent de dimensiunea lor, dacă politicile corecte sunt urmărite, depășirea crizei va deveni probabilă. Aceste țări pot reuși, ele pot depăși această perioadă dificilă, acest râu greu de trecut și vor uh, beneficia de uh, avantajele care vor urma. Vor beneficia de mai multă creștere și de crearea de noi locuri de muncă. Însă trebuie determinare în corectarea punctelor slabe ale acestor economii care au dus la dezechilibrele acestea. Mulțumesc! Okay, thank you very much. I've uh, run out of... Mulțumesc. Nu mai uh, am pe nimeni pe listă care dorea să intervină. Mai avem câteva minute dacă dorește să mai intervină altcineva. Știam că pot să mă bazez pe tine, Werner. Domnule Langen. Mai am o întrebare către domnul președinte cu privire la testele de stres. V-ați referit la acelea uh, în contextul Uniunii Bancare. Și am o întrebare. Comisia de la Basel nu a fost în stare să uh, pondereze în mod uh, eficient uh, achizițiile de obligațiuni și mă întreb cum va trata BCE-ul această chestiune, gestionarea obligațiunilor în balanțele bancare. Și de asemenea, vreau să refer la succesul afirmațiilor dumneavoastră și al guvernelor de până acum. O serie de programe și de guverne doresc să promoveze anumite de programe, însă eu nu observ că s-a întâmplat asta până acum. Yeah. There are, there are two... Da, există două aspecte diferite. Una este să evaluezi obligațiunile guvernamentale cu privire la riscul lor inerent și să atașezi diferite ponderi de risc la diferite obligațiuni guvernamentale. Aceasta este o chestiune care trebuie discutată la nivel global la Comisia de la Basel. Pentru că poate exista un tratament diferit a obligațiunilor europene, separat față de tratamentul uh, obligațiunilor americane, japoneze sau britanice la nivel internațional. Pentru că altfel, băncile din zona euro ar fi într-un uh, dezavantaj competițional în fața băncilor americane, britanice sau japoneze. Deci, uh, aceste riscuri cu privire la uh, obligațiunile guvernamentale trebuie discutate în forul global, care este Comitetul de la Basel. Însă acest lucru nu înseamnă că nu considerăm uh, obligațiunile guvernamentale și că nu uh, ținem cont de ele la testele noastre de stres. Acestea sunt tratate la fel ca orice alte active deținute de bănci la testele de stres. Deci ele trebuie evaluate conform regulilor pe care le vom defini în cadrul Uniunii Bancare Europene. Deci, cele două aspecte sunt diferite. Pe de o parte, vorbim despre uh, aceste riscuri și aprecierea riscurilor uh, pentru bănci și obligațiunile guvernamentale și, pe de altă parte, trebuie să ne gândim la obligațiunile guvernamentale deținute de bănci care uh, se găsesc în zona euro și la modul în care performează acestea într-o situație de stres. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc. Mai avem timp pentru o întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Draghi, documentul comun emis de Banca Centrală și de Comisia Europeană privind accesul la finanțare pentru IMM-uri redă o imagine nu prea încurajatoare Vă gândiți la operațiune de refinanțare 2 și ce ar însemna asta pentru IMM-uri? Operațiune de refinanțare pe termen lung 2 și ce ar însemna pentru IMM-uri acest lucru? Situația actuală este o situație în care băncile rambursează aceste operațiuni de refinanțare pe termen lung. Și atunci întrebarea pe care trebuie să ne o punem este de ce nu uh, oferă credite băncile către IMM-uri. Ar exista trei motive, în esență. În primul rând, lipsa de fonduri, problemă pe care am abordat-o, am încercat să o rezolvăm acum 2 ani cu operațiunile de refinanțare și acum băncile rambursează. Deci, la o primă privire, nu există vreun semn ca uh, lipsa de fonduri să fie o barieră în calea creditării IMM-urilor. De asemenea, emiterea de obligațiuni de către bănci e o operațiune care s-a produs și înainte ca depozitele depozitele au crescut, chiar și în țările care nu sunt țări cheie în ultimii ani. Uh, deci lipsa de fonduri nu pare să fie principala problemă. Ar mai fi un al doilea motiv, lipsa de capital. Vom încerca să vedem dacă așa stau lucrurile cu testul nostru de stres, dar să nu uităm că între 2008 și momentul de față, 2008-2009 până la finalul 2012, dacă nu mă înșel, peste un jumătate de triliarde de euro au fost introduse în capitalul bancar, jumătate din fonduri publice în mare și jumătate din fonduri private. Și mai multe instituții bancare au uh, făcut colectare de capital, lucru care continuă și în momentul de față. Și asta este bine pentru dezvoltarea lor. Aici vorbim despre valori medii, să nu uităm, și trebuie să înțelegem că există mii de bănci care se confruntă cu realități complet diferite în funcție de dimensiunea lor. Nu știm ce înseamnă de fapt această valoare medie concretă în realitate. Trebuie să vedem dacă lipsa de capital e cu adevărat o problemă, fiindcă s-ar putea să fie pentru anumite categorii de bănci, chiar dacă la nivelul valorii agregate acest lucru nu reiese. Deci va trebui să intrăm în aceste detalii. Un al treilea uh, motiv ar fi aversiunea față de risc. Băncile nu oferă credite fiindcă se tem că respectivii clienți nu vor rambursa sumele. Pentru că nici ei, la rândul lor, nu au clienți cărora să le vândă produsele lor. Și asta, dați-mi voie să vă reamintesc, că a fost primul motiv care a reieșit în studiul pe care l-am făcut, nu ultimul studiu, ci cel dinainte, pe care l-am făcut la nivelul IMM-urilor. Le-am întrebat care este principalul obstacol în calea activității dumneavoastră economice și ne-au spus lipsa de clienți și lipsa de credite a fost al doilea motiv doar. Deci lucrurile în momentul de față s-au îmbunătățit și vedem că Uh, creditarea ca indicator al viitorii, viitoarei creșteri reflectă acest lucru. Aversiunea băncilor față de risc de asemenea scade. Sharon, văd că mă privește și cred că ar vrea să uh, îmi închei intervenția. Simt așa o presiune care vine dinspre dreapta. Doar pentru că vreau să mai punem o întrebare. Ne place uh, răspunsul și discuțiile pe care avem, Silvi. Mulțumesc, Sharon. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că acceptați încă o întrebare din partea mea. Ați răspuns foarte convingător astăzi, mai ales uh, la întrebarea privind ieșirea din euro. Eu aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu dacă aveți aceeași preocupare ca și mine în ceea ce privește încrederea reciprocă în Europa și în ceea ce privește prăpastia acesta care se cască între nord și sud, în ciuda eforturilor a legislației, ce putem face în calitate de instituții europene pentru a evita ca această prăpastie să se adâncească și mai tare, în măsura în care am impresia că face parte din mandatul dumneavoastră, fiindcă vorbim aici de monedă și asta reprezintă încredere. Dacă nu există încredere în principalii, între principalii actori din sistem, eu cred că măsurile nu vor genera efectul pe care le estimăm. Da, o întrebare foarte importantă, după părerea mea, pentru că încrederea până la urmă este fundația oricărui progres pe care vrem să pe care putem să-l înregistrăm la nivelul guvernanței europene. Haideți să ne întrebăm cum de-a dispărut această încredere. Încrederea a dispărut pentru că oamenii au început să își dea seama că fie normele nu erau respectate, mă refer la disciplina fiscală din pactul de creștere și stabilitate care a fost uitată la începutul anilor 2000 și sau pentru că oamenii aveau senzația că nu se produceau reforme structurale, cu excepția una, uneia sau a două țări. Cea mai bună cale de a reinstaura încrederea este respectarea normelor existente uh, partajarea suveranității, trebuie să înțelegem că deciziile economice au efecte asupra țărilor învecinate. Până la urmă, subminarea încrederii se face dinspre indiferența celor care, iau, care creează politici naționale și care uh, riscă să nu înțeleagă că aceste politici îi afectează pe ceilalți. Ignorarea acestor efecte subminează încrederea și, de asemenea, trebuie să existe politicile adecvate pentru a garanta că țările pot să se autosusțină. Am spus de mai multe ori, nu poți să ai o uniune unde să existe anumite țări care sunt creditori permanenți și altele care sunt debitori permanenți. Trebuie să existe țări care să poată demonstra că odată măcar pot să fie creditori, nu tot timpul debitori. Așa se recâștigă încrederea până la urmă. Mulțumesc! Bun, și acum Pervonș Berez încă o întrebare. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule președinte, ați făcut multe, șefii de stat și de guvern, miniștrii de finanțe, Parlamentul European, de la începutul mandatului actual, s-au implicat cu toții pentru a readuce stabilitatea pe piețe și la a recâștiga încrederea, dar există un aspect critic. Ați menționat IMM-urile mai înainte. Uh, comisarul Barnier a adus în discuție un document care prezintă chestiunea finanțării și investițiilor pe termen lung. Inclusiv în Germania, un institut cum este DIF consideră că uh, 75 de miliarde de euro pe an vor fi necesari pentru a finanța investițiile necesare. Cum facem legătura între cele două aspecte și care poate să fie contribuția politicii monetare pentru finanțarea pe termen lung a economiei, având în vedere că există multe legi și reglementări care au fost uh, adoptate și care pot avea un impact în acest sens? Well, the greatest contribution that monetary policy can do is Cea mai mare contribuție pe care o poate aduce o politică monetară este să garanteze ca prim mandat stabilitatea prețurilor. Cum am mai spus, stabilitatea prețurilor în uh, ambele direcții, și în sus și în jos. Deocamdată avem o rată a inflației care este în partea inferioară a 2% și asta de destul de mult timp politica monetară trebuie să facă față situației actuale. Am introdus niște orientări și am spus că ratele dobânzii vor rămâne la nivelul actual sau scăzut pe o perioadă îndelungată de timp. În noiembrie, Eh, în urma acestor orientări am acționat pentru reducerea ratelor și vom continua să urmărim lucrurile, pentru că, așa cum am mai spus, suntem conștienți de riscurile negative ale acestei inflații scăzute. Avem instrumente pregătite cu care putem acționa, suntem gata, suntem pregătiți și asta este cea mai mare contribuție pe care poate să o aducă politica monetară situației. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Aici se încheie această parte a întâlnirii noastre. Data viitoare când veți fi cred că veți fi foarte în curând din nou alături de noi, lucru pe care îl așteptăm. Iată, mi se spune că pe 3 martie. Deja e trecut în uh, agenda noastră. Werner? Vă rog să-mi permiteți, în prezența președintelui, să mai fac o observație privind regulamentul de procedură. Joi uh, dimineața, la plen, în fața unei săli uh, aproape goale, am discutat despre raportul anual pe anul 2012. Mi s-a părut rușinos din partea Parlamentului că s-a întâmplat așa. De aceea am rugămintea către doamna președinte. Vă rog, uh, scrieți președintelui Parlamentului, domnului Martin Schulz, ca în, uh, ca și în cazul altor uh, întrevederi importante, să nu fie planificate alte reuniuni, uh, gen trilog sau reuniuni de comisie. Vă rog să transmiteți acest lucru printr-o scrisoare președintelui Parlamentului European. Da, am avut deja o discuție cu președintele Schulz în acest sens. Într-adevăr, acest lucru s-a datorat datorită faptului că erau multe trialoguri. Dar da, într-adevăr, există situația în care trebuie să clarificăm dacă vrem sau nu o astfel de directivă pentru rezoluție. E o problemă. Werner. Vreau să vă amintesc că marți am avut program până la 11 jumate și apoi am început cu voturile. Și la 11.35, deci 25 de minute înainte de sfârșit, discuția era deja încheiată, iar uh, plenul era încheiat. O astfel de planificare mi se pare pur și simplu catastrofală. Um, I, I cannot uh, have a debate on plenary. Nu putem discuta acum despre situația din plenar. Avem alte lucruri de făcut. E o chestiune pe care poate fi, o putem discuta cu coordonatorii. Pablo va lua acum um, um, va continua să modereze sesiunea de astăzi și trebuie să îi dăm voie și domnului Mario Draghi să plece. Mulțumesc! el orden del día, punto 5 de la agenda, que es la... Continuăm cu punctul 5 de pe ordinea de zi, o prezentare a proiectului de raport prin semestrul european, raportor Filip de Bacher. Domnule de Bacher, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, n-am să citesc tot raportul, acesta se înscrie într-o discuție pe care noi deja am avut-o, am încercat să vedem în ce direcție merge semestrul european și recomandările mai ales în ceea ce privește analiza anuală la creșterii pentru 2014. Ca să nu mai repetăm lucrurile, am să încerc să vă spun că avem în vedere un raport concis, clar, care va permite incluziunea includerea reacțiilor tuturor grupurilor. De la început vrem un raport care să poată reprezenta opinia unei majorități largi a membrilor Parlamentului. Ce teme s-au discutat? Am încercat să respectăm formatul sugerat de Comisia Europeană, relație 1 la 1 între recomandări și discuțiile demarate de Comisie pe marginea analizei anuale a creșterii. Totdeauna începem cu comentarii de ordin general. E necesar să luăm notă de faptul că astăzi contextul este fragil, dar putem vorbi de o redresare economică la nivel european. Rămân probleme în materie de competitivitate, în materie de punere în aplicare reformelor structurale și, de asemenea, o altă problemă este îndatorarea încă împovărătoare Uh, care apasă pe umerii multor state membre. Programele de ajustare, într-adevăr, au început să aducă beneficii, dar trebuie să fie monitorizate și pe viitor îndeaproape. Există această combinație între solidaritate și condiționalitate, lucru subliniat și de drumul Draghi. De asemenea, facem o observație aici referitoare la definitivarea Uniunii Monetare Europene. Încă lipsesc o serie de elemente și cerem progrese pe acest front raportul reflectă aceste trei sau patru componente fundamentale, reforme structurale, investiții pe termen lung, mai ales pentru IMM-uri, simplificarea sistemului fiscal, tendințele protecționiste care apar la nivelul unor state membre, dar și la nivel global, piața internă a muncii, care impune multe reforme și, de asemenea, promovarea mobilității între statele membre și, desigur, în ultimă instanță, toate acestea vor trebui să ne aducă într-un punct în care se, va putea, se vor putea reduce dezechilibrele interne prezente în prezen, astăzi în economia europeană. Păi, reducerea datoriei nu doar publice, ci și private, pentru că și datoria privată e o frână în calea creșterii și impune măsuri. Nu în ultimul rând, cerem discuții pe marginea chestiunii evaziunii fiscale și, de asemenea, când e vorba de întărirea responsabilității democratice. Nu am intrat în detalii și împreună cu raportorii din număr de fapt, am decis să avem o anexă detaliată a diferitelor reacții pentru a păstra raportul clar, concis, reflectând opinia Parlamentului și sper că toți colegii vor putea fi de acord cu forma sa actuală. Asta nu înseamnă că nu sunt deschis la amendamente sau la sugestii din partea colegilor. Aștept cu nerăbdare reacțiile dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim domnule de Bacher. Ca raportor din umbră pentru PPE, aș dori la rândul meu să subliniez că activitatea dumneavoastră de până acum este absolut remarcabilă și vă mulțumim. Ați îndepărtat multe teme, ați inclus multe priorități în raportul dumneavoastră. Dincolo de cele spuse de dumneavoastră, aș dori să încep prin a sublinia importanța faptului că într-adevăr vedem lumina de la capătul tunelului. Hay algunas señales positivas que nos eh... Există o serie de semne pozitive. Iată, putem intra în noul an cu oarecare doză de optimism. E important însă să consolidăm situația economică. La ce mă refer? foarte important va fi rolul IMM-urilor în special. Trebuie să ne asigurăm că acestea au acces la creditare în condiții similare în toată zona euro. Ele sunt finanțate în funcție de situația lor economică și nu în funcție de poziționarea lor la nivel geografic european. Raportul este important tocmai din acest punct de vedere. Raportul ne face să ne întrebăm cum se vor pune în aplicare măsurile deja în discuție. Ce o să facă Banca Europeană de Investiții? Cum vor ajuta ei în direcția finanțării acestor IMM-uri. Există o serie de propuneri în discuție în prezent, propuneri care merg mai departe și cred că Banca Europeană de Investiții trebuie într-adevăr să meargă mai departe. O altă chestiune se referă la combaterea șomajului, mai ales a șomajului în rândul tinerilor și acesta ar trebui să fie o prioritate. Aici trebuie să ne asigurăm că fondurile puse la o parte pentru a îndepărta această problemă a șomajului între trebuie într-adevăr să ajungă acolo unde trebuie să ajungă. Nu trebuie să așteptăm uh, ca lucrurile să se întâmple de la sine. Comisia și celelalte instituții trebuie să răspundă ferm la situația actuală, căutând activ soluții. Garanția pentru tineret este unul dintre pilonii principali în această direcție. Fondurile alocate aici trebuie să fie văzute ca o prioritate pe termen scurt. Apoi, sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră, cu introducerea, cu CCI-ul. Datorită acestei avem o coordonare sporită la nivel interguvernamental. Atunci când e vorba de diferitele planuri economice puse în aplicare în statele membre, aspectele cele mai importante, cel puțin în opinia mea, ca raportor din umbră, sunt cele pe care le-am menționat. Și acum am să dau cuvântul domnului Goc, raportor din umbră din partea socialiștilor. Mulțumesc foarte mult uh, pentru că, iată, nu trădați spiritul ideilor colegii mele, Eh, n-am să trădez spiritul ideilor colegei mele Ani, doamna Podimata nu poate fi aici, am să vorbesc în numele ei și dânsa ne spune că raportul Parlamentului European, care urmează să fie votat, trebuie să transmită un mesaj clar. Nu suntem satisfaits ni en termes de legitimitate democratică, ni en termes nu ne satisface situația legitimității democratice și nici a linilor directoare de aici. Sigur, există mesaje pozitive care merg în direcția justă, dar raportul nu reflectă în mod simplu ne- cerința Parlamentului European pentru un plus de democrație, pentru un plus de metodă comunicare, pentru o asanare bugetară reală care să favorizeze creșterea. Programele de ajustare trebuie să fie armonizate în spiritul obiectivelor strategiei 2020, vedem care este rolul Parlamentului European în procedura privind semestrul european. Programele de reforme vor trebui să se bazeze pe liniile directoare ale convergenței, raportoarea din umbră își exprimă o serie de îndoieli în legătură cu mecanismul de contractualizare. Ea ne spune că nu avem nevoie de o evaluare ex post pentru a îmbunătăți recomandările comisiei, mai ales în calitate de membri ai Troicăi. Lucru votat de altfel în raportul Ferrera. În materie de politici economice, consolidarea bugetară favorizare, fa, care să favorească, favorizeze creșterea nu trebuie să rămână doar un deziderat, pilonul financiar trebuie să fie armonizat uh, cu prioritățile Europa 2020, trebuie să eliminăm standardele duble <coughs> și anularea priorităților fundamentale în acele state membre care se confruntă cu probleme economice grave. Acceptarea socială a programelor de ajustare și de reformă trebuie să se bazeze pe justiția socială. Uniunea Europeană trebuie mai întâi să demonstreze că eforturile de adaptare sunt împărțite în mod echitabil. Iar fiscalitatea este doar un instrument ultim atunci când e vorba de a atinge acest obiectiv. E nevoie de politici ferme împotriva evaziunii fiscale, după cum uh, propune raportul Cleva. Obiective măsurabile și tangibile trebuie să fie stabilite ca parte integrantă a demersului de supraveghere economică în contextul semestrului european și a strategiei Europa 2020. De asemenea, lupta împotriva paradisurilor fiscale și evaziunii fiscale trebuie să rămână o prioritate. Sar puțin pentru că n-am înțeles exact despre ce e vorba aici, spune vorbitorul. Consolidarea bugetară e necesară pentru a permite investițiilor publice să-și facă efectul investiții de asemenea menite a combate schimbările de climă ar putea fi un motor al creșterii în Uniunea Europeană. Trebuie să optăm împotriva sărăciei și inegalității și să punem capăt scăderii salariului, introducând un salariu minim la nivelul Uniunii Europene. Cam acestea ar fi ideile colegei Anipodimata. Mulțumim, domnule Gnoc. Din partea verzilor nu e nimeni. ECR-ul este reprezentat aici de raportul din urmă, domnul Epping. Înțeleg că domnul Stacek îi va ține locul. Aveți dreptate, domnule președinte, domnul Epping a trebuit să rămână în Statele Unite. Și eu am fost rugat să citesc o serie de comentarii ale domniei sale. Mă uit pe lista acestora și văd că cele 8 sau 9 puncte ar putea fi împărțite în două. În prima jumătate, domnul Epping își exprima acordul cu raportorul și am să vă citesc ce spune domnul Epping aici. În primul rând, dorește să-i mulțumească raportorului pentru această abordare constructivă care se regăsește în textul propus. Este vorba aici de o căutare a punctelor de convergență și nu de diver- divergență. De asemenea, proiectul de raport recunoaște faptul că această criză economică încă nu s-a încheiat și că este, este esențial să continuăm consolidarea fiscală în măsura în care aceasta favorizează creșterea. La fel de necesar rămân reformele structurale. De asemenea, sprijinim investițiile în cercetare, dezvoltare și învățământ, considerăm că modernizarea sistemelor sociale și de sănătate și, de asemenea, un sector public mai eficient sunt cu toate, toate de o importanță deosebită. Păi, sprijinirea IMM-urilor și accesul acestora la fonduri trebuie să rămână o prioritate dacă vrem într-adevăr să avem o revenire economică substanțială și să ne îndreptăm spre o economie solidă post-criză. Acestea sunt punctele în care raportorul din urmă și exprimă practic acordul cu textul propus de raportor. Pe de altă parte, nu putem fi de acord cu ideea că asistența financiară către anumite state membre trebuie să intre în cadrul comunitar. Nu considerăm că definitivarea Uniunii Bancare este necesară în contextul în care proiectele actuale se confruntă cu atâtea probleme. Aceste probleme trebuie să fie rezolvate mai întâi, înainte de a merge mai departe pe calea adâncirii acestei uniuni. De asemenea, domnul Epping subliniază faptul că semestrul european, lansat <clears throat> în fiecare an cu această analiză anuală, este o, un instrument de ordin tehnic și nu este practic o listă de deziderate politice propuneri de genul definitivării Uniunii Bancare ar trebui să-și găsească locul în altă parte. Asta spune domnul Epping și aceasta este de altfel și opinia mea. Președintele, mulțumim foarte mult. Din partea GUE nu e nimeni, așa că deschidem dezbaterea. Doamna Luling. Luling, you wanted the floor? Oui, uh, merci. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am citit acest proiect de raport. Tonul general mi se pare pe deplin potrivit, însă textul e destul de vag sunt lucruri pe care nu le-am înțeles și aș avea o serie de întrebări prin urmare. La punctul 2. E vorba de scăderea prețurilor și de adaptarea costului mâinii de lucru la productivitate. Ce prețuri să scadă acolo? Adaptarea costului muncii la productivitate presupune că nu știu dacă în Belgia mai e cazul, dar era vorba de o adaptare automatic, automată la indicele de viață, oricare ar fi rezultatul în materie de productivitate. Spuneți foarte bine că economiile trebuie să devină mai competitive, e nevoie să stimulăm creșterea, cine poate fi împotrivă? De asemenea, toată lumea e de acord că și datoria trebuie să scadă în același timp. Însă la punctele 7 spuneți că felicitați autoritățile statelor membre care au reușit să pună în aplicare programe de ajustare. Care, care state membre sunt felicitate aici? Tare aș vrea să știu. Eu vin dintr-o țară pentru care tot recomandările sunt tot aceleași de ani de zile recomandările înseamnă că n-au fost respectate, dacă sunt toate totul aceleași, însă nu se întâmplă nimic. Recomandările comisiei vin și vin și după guvernelor nici nu le pasă. Noi nu facem nimic, nu facem decât să repetăm aceleași lucruri, să facem aceleași recomandări iar și iar. Și apoi la punctul 11 spuneți că trebuie să reducem impozitele și cotizațiile la fondul de asistență socială. Știți că avem probleme de finanțare în anumite zone. Eu una nu văd cum în țara mea, de exemplu, să putem reduce contribuțiile la asigurările sociale. Nu văd cum s-ar putea face așa ceva. Noi suntem mai curând de părere că ar trebui să le creștem pentru a asigura finanțarea pensiilor. La punctul 13, și aici sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, Însă la punctul 15 iarăși vorbiți de povara fiscalității eh, care apasă pe umerii angajatorilor și că aceasta ar trebui să fie deviată în direcția consumului. Preconizați o creștere a ratei TVA-ului. la punctul 19 spuneți că va trebui să creăm o piață comună a muncii, o politică de imigrație modernă. Mie nu-mi place cuvântul modern aici. Fiecare înțelege acest cuvânt altfel. Ce înseamnă piața muncii modernă? Ce criterii definesc o piață modernă a muncii? Și de asemenea, la punctul 28, spuneți că doar două state membre au îndeplinit obiectivele. Care state membre? Și ultima observație la 29. Spuneți că semestrul european nu trebuie să amenințe prerogativele Parlamentului și mai ales a Parlamentelor naționale și insistați pe faptul că e nevoie să se facă o distinție clară între competențele Uniunii și competențele naționale. Dar dacă spuneți că nu putem să facem nimic. Dacă de ani de zile un stat membru nu respectă recomandările din semestrul european, atunci statele membre, printr-o astfel de formulare, înțeleg că nu trebuie să facă nimic, că pot să meargă mai departe, așa cum a făcut-o până acum, și să ignore recomandările respective. Asta se face, de exemplu, în țara mea. Parlamentul analizează recomandările, ministrii vin și spun că recomandările sunt aiurea, Parlamentul zice, a, păi nimic nou oricum, și ne recomand, ne recomandă același lucru, nu ne dăm seama că dacă recomandăm de trei ori același lucru, înseamnă că n-au făcut nimic pentru a da curs recomandărilor respective. Cred că trebuie să fim mai preciși și mai ales prin astfel de formulări să nu le dăm de înțeles că pot să nu bage în seamă ce se spune în semestrul uh, european. Mulțumim, doamnă Luling. Și în final dau cuvântul doamnei Permonș Beres, președinte la Comisia de Ocupare a Forței de Muncă și probabil știți că și ei pregătesc un raport în materie de guvernanță. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vorbesc în calitate de președinte a Comisiei pentru Angajare, deși colega noastră, doamna raportoare, face parte din aceeași comisie. Avem un raport care deja este în discuție, este analizat acum de colegul Sergio Gutierrez. În ceea ce privește raportul lui Filda Bacher, aș avea patru observații. În primul rând să-l felicit pentru punctul 30, care, după părerea mea, este un punct foarte important privind modul în care Parlamentul sau Parlamentele naționale sunt luate în considerare. În acest caz, dacă vrem să păstrăm mesajul, trebuie ca el să fie consolidat, luând în considerare situația de la Consiliu, mai ales în ceea ce privește mecanismul unic de rezoluție, care va crește acest deficit. Și cred că trebuie, încă o dată, să consolidăm acest mesaj pentru a reflecta evoluția recentă din ECOFIN. La punctul 21, unde este vorba despre evaluarea acest examen anual de creștere, unde se spune că nu e suficient de detaliată, eu cred că avem o contradicție aici. Pentru că spuneți că acest studiu anual nu este detaliat, dar detaliul care se regăsește în această examinare nu este discutat de dumneavoastră ca atare. Și atunci mă întreb ce mijloce are Parlamentul pentru a interveni aici. În situația actuală, această dezbatere, evident, nu e prea interesantă pentru multă lume. Trebuie să vedem care vor fi viitoarele contracte. Există colegi care susțin un cod de uh, Uh, convergență și așa mai departe. Nu avem cum câștiga lupta dacă schimbăm calul la fiecare minut. Împreună am elaborat o poziție a Parlamentului care spune că în momentul de față, în cadrul guvernanței zonei euro și a Uniunii Monetare și Economice în general, așa cum e în prezent, această chestiune a studiului anual de creștere este un moment important pentru a organiza o dezbatere democratică și mijlocul de a acționa a Parlamentului ca un quasi-legiuitor în acest caz, am convenit pe asta la începutul mandatului actual, e bine, trebuie ca acest studiu să fie abordat ca un document quasi-legislativ și să adăugăm aceste faimoase anexe în care să intrăm noi în detalii cu privire la care trebuie să fie recomandările către statele membre. De aceea mă mir de această contradicție și oricare ar fi explicația pe care o veți da acestei contradicții, eu regret că nu există anexă care să permită clar să uh, fie mai prominentă poziția Parlamentului în evaluarea acestui studiu anual de creștere. O a treia observație are legătură cu echilibrul pe care vrem îl vedem în text între reforma structurală și nevoile economiilor. Mă uimește, dar poate că am citit prea repede, dar oricum aș avea impresia că situația de lipsuri în ceea ce privește investițiile publice și private, care nu este identificată în raportul anual de creștere, nu e identificată nici aici, prea clar. Vreau să vă reamintesc ce a spus Institutul German DIV în ceea ce privește investițiile publice în Germania. Știm că există lipsuri și în Franța. Deci, iată un adevărat subiect paralel cu chestiunea reformei structurale. Și nu cred că reforma structurală va atrage după sine returnarea investițiilor. Nu sunt legate una de alta. Trebuie să identificăm această lipsă și să găsim o soluție. Și un ultim aspect, în ceea ce privește fiscalitatea. Comisia este câteodată destul de timidă în ceea ce privește recomandările de domeniu fiscal. Chiar dacă există state membre unde echilibrul între fiscalitatea capitalului muncii și mediului ar trebui să primească observații mai țintite. În documentul acesta de valoare a creșterii există un dezechilibru. Nu sunt de acord cu doamna Luling. Cred că fiscalitatea muncii este o chestiune care trebuie avută în vedere pe ansamblu la nivelul Uniunii Europene. Dar nu putem face acest lucru Uh, punând accentul pe consum, pentru că atunci una dintre funcțiile esențiale ale fiscalității, care este să contribuie la redistribuire, nu va mai fi realizată. Fiscalitatea de mediu, culoarea, în considerare a existenței unui scut fiscal care să permită uh, evitarea situațiilor sociale cele mai expuse, ar trebui să fie avută în vedere. Și sigur, când vorbim despre lupta împotriva fraudei fiscale și evaziunii fiscale, acolo nu sunt probleme. În mare, mesajul meu este în ceea ce privește această, aceste investiții. Și vreau să mă refer și la anexe. Și în această luptă între investiții și fiscalitate, iată că reapare o dezbatere pe care deja o tot încercăm de peste 2 ani ale cărei efecte încă nu sunt luate în considerare. Discuterea care a fost deschisă de FMI cu privire la acest efect multiplicator al măsurilor de austeritate și în fiecare zi e tot mai clar că avem de-a face cu o chestiune bine documentată de experți și Comisia Europeană evident nu vrea să aplice lecțiile învățate și sper că măcar la nivelul Parlamentului să fie posibil. Mulțumim, doamnei Berez. Mulțumim și că ne-ați spus că nu vorbiți doar în calitate de președinte al Comisiei pentru Ocupare. Thank you, thank you, Chair, and also thank you, members, for all the uh, Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor colegilor pentru toate observațiile făcute pe marginea acestui raport. Voi fi cât se poate de succint și voi încerca să ating câteva dintre punctele pe care le-ați menționat. ceea ce a fost citit în numele doamnei Podimata, în ceea ce privește aspectele care vizează legitimitatea uh, democratică, dar aici este nevoie de niște clarificări și de o consolidare a raportului și vom vedea cum putem să facem astfel încât formularea să reflecte aceste lucruri. Într-adevăr, uh, acesta este un punct important al raportului, deci uh, trebuie să mai lucrăm pentru a-l cizela. Sigur că ați auzit că există grupuri diferite. Această discuție a avut loc de două, trei ori până acum și de cele mai multe ori uh, am ajuns la același punct. Credeți că programul pe care l-am urmărit în uh, instituțiile europene uh, a pus uh, presiune pe statele membre astfel încât să se asigure că ei au urmat partea de sustenabilitate fizică, dar au și implementat reformele structurale pe piața muncii în sistemele de asigurări sociale, sistemul de educație, inovație și așa mai departe. Credeți că aceasta este o dezbatere ideologică și este o parte bună? Uh, iar raportul încearcă să depășească uh, aceste diferențe care există între diferitele grupuri. Sunt de acord cu doamna Luling. Într-adevăr, statele membre nu au dat dovadă de suficientă credibilitate și uh, nu, au, nu și-au asumat uh, originea acestor idei suficient. Dacă dorim ca semestrul european să fie un succes și dorim să sporim credibilitatea europeană, va trebui ca uh, statele membre să-și asume originea acestei idei. Nu putem să mergem să facem un acord la Consiliu, să acceptăm aceste recomandări și peste șase, uh, zile, șase ore să te în țara uh, natală și să spui că nu este ce vrem să facem noi, asta ne impune Consiliul și Comisia. Nu, ați fost de acord cu six-pack și two-pack și cu recomandările care au fost făcute și trebuie să vă asumați acest lucru. V-ați dat acordul cu privire la acest uh, raport privind creșterea anuală. Așadar, această asumare a responsabilității originii ideii trebuie asumată. Și ea este menționată în raport și explică multe dintre comentariile pe care le-a făcut doamna Luling și le plasează în contextul potrivit. Nu voi intra în detaliu cu privire, cu, cu privire la toate articolele. La articolul 2, de exemplu, se spune că trebuie să uh, sprijinim în continuare competitivitatea, să o stimulăm, iar mesajul esențial este că dacă costurile pentru muncă cresc, Uh, și productivitatea scade, atunci se pierde competitivitatea. De aceea ele trebuie armonizate. Este nevoie de o lege economică primară, astfel încât lucrurile să fie armonizate și echilibrate în mod corespunzător. Asta se regăsește la articolul 2. La articolul 7, sigur că există câteva țări care uh, precum Irlanda sau alte țări care se pot întoarce la uh, situația inițială. Sunt comentarii care au fost făcute acolo și specificații cu privire la uh, situația în care s-au găsit și unde se vor găsi pe viitor. Uh, a existat o discuție pe acest uh, subiect, dar știm că și alte uh, țări ies din acest program uh, încet, încet. La articolul 28, sigur că există țări care uh, sunt poziționate pe partea cealaltă, care, cărora le merge bine și, uh, în ciuda limitelor care le-au fost impuse prin six-pack sau pactul de stabilitate, cum ar fi Estonia și Germania, care se găsesc în această situație, e bine, acestea în continuare îndeplinesc obligațiile care le-au fost impuse, de aceea uh, ele pot rămâne uh, și urma calea pe care au ales-o. Articolul 15 Aici a existat o întrebare cu privire la simplificarea sistemelor fiscale și transferul care trebuie să aibă loc aici. E bine, dacă este să privim perspectiva mai largă, reforma structurală și uh, impozitele, uh, costul muncii uh, este taxat foarte puternic în Europa. Sunt bucuros să clarific uh, aceste lucruri și mm, vreau să-i spun și doamnei Perez că acest transfer este uh, mai mare decât pare uh, la suprafață. Trebuie să trecem de la acest tip de impozitare și să ajungem la o echilibrare a contribuțiilor care vin din fiecare sector. Exact cum a spus și doamna Luling, și pe bună dreptate, populația este în îmbătrânire și va exista o discuție cu uh, privire la sistemele de asigurări sociale și pensii și la modul în care vor fi acestea finanțate. Este nevoie de așa ceva, dar și mai multă competitivitate și posibilitatea oamenilor de a participa la economie, de a se alătura pieței muncii. Aceasta este o discuție fundamentală cu privire la uh, modul în care funcționează sistemul nostru fiscal. Apoi, în ceea ce privește două alte lucruri care au fost menționate de doamna Verez. Motivul pentru care nu am uh, realizat anexa este dublu. Nu există majoritatea politică în Parlament pentru a face acest lucru și aceasta a arătat și ultima discuție pe care am avut-o pe acest subiect și, în al doilea rând, dacă dorim să facem acest lucru, trebuie să o facem într-un mod cât se poate de serios. Comisia Europeană are la dispoziția sa multe analize care sunt disponibile uh, de la nivelul statelor membre, iar dacă dorim să repetăm acest exercițiu, atunci va trebui să ne pregătim pentru el într-un mod cât se poate de serios. Nu voi permite să anexăm uh, un document care să reprezinte un uh, meniu de deziderate care provin din diferite state membre, pentru că nu de asta avem nevoie. Nu este ceva ce este necesar și este tocmai motivul pentru care nu există o majoritate politică pentru a face acest lucru în acest moment. Așadar, va trebui să vedem dacă să purtăm o dezbatere cu privire sau nu, cu privire dacă să introducem aceste anexe sau nu. Eu respect uh, voința majorității, Înțeleg că pentru grupul noastră situația este puțin frustrantă, dar vă rog să înțelegeți că raportul este elaborat în detaliu și am lucrat cu toți raportorii din umbră și cu al dumneavoastră pentru a clarifica toate aspectele din raport. Este un raport foarte transparent și detaliat pentru a putea fi de acord cu el. Sigur că vorbim aici despre o dezbatere, cum am spus și la început, cu privire la economie și ideologie. Ați vorbit despre multiplicatori și despre dacă să fie acceptate investițiile publice de la austeritate. Sigur că există păreri diferite, ele sunt menționate pe scurt în raport, însă nu aceasta este esența discuției. Esențialul acestei discuții uh, este să vedem cum putem face, să atragem uh, țările, statele membre de partea competitivității, cum putem să ne confruntăm cu situația uh, șomajului, cum putem face ca economia să crească și să ducă la crearea de mai multe locuri de muncă. Ei bine, toate aceste elemente sunt conținute de raport și aștept cu nerăbdare să continui această discuție cu dumneavoastră și sper să încheiem acest raport care să fie împărtășit de o mare majoritate. De asemenea, la Comisia Ample, unde s-a discutat despre acest raport, lucrurile sunt foarte detaliate, mai elaborate decât aici la Econ și aștept să discutăm cu raportorii celor două comisii pentru a alinia uh, textele. Este un semnal greșit către exterior dacă avem două rapoarte diferite care să meargă în două direcții complet diferite și să spună, să transmită mesaje diferite. Thank you very much indeed, uh, Mulțumesc, domnule De Bacăr. Termenul de depunere al amendamentelor va fi 9 ianuarie. Am examinarea amendamentelor și votul de la comisie va avea loc pe 30 ianuarie, iar votul de la plenară va avea loc în februarie. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezență, ne oprim aici și reluăm discuțiile mâine dimineață, vom continua atunci cu punctul uh, de pe ordinea de zi cu privire la dialogul economic și schimbul de opinii cu ministrul finanțelor uh, din Lituania. Această întrevedere va avea loc uh, mâine dimineață la ora 9 în aceeași sală, dacă sunt bine informat. La revedere!